Buongiorno a tutti, possiamo prendere Bună dimineața tuturor, o să vă rog să vă așezați cu toții ca să putem începe. Come sempre avremo un rigoroso rispetto dei tempi, visto che ca de obicei, vom încerca să respectăm cu strictețe programul pe astăzi, deoarece la prânz anticipăm o vizită a comisarului Oettinger după ce încheiem audierea, așa că va trebui să ne respectăm programul. Avem programată pentru azi o dezbatere foarte importantă cu privire la întreprinderile mici și mijlocii. Ne vom uh, concentra asupra acestei teme, deoarece noi, în comisia noastră, am uh, vorbit mult despre IMM-uri, știm cât de importante sunt ele pentru economie și pentru diverse ramuri ale activității economice. Așadar, astăzi, domnul Rubich și ceilalți raportori vor asculta cu mare atenție cele ce se vor discuta. Vom da cuvântul invitaților imediat, fiecare are 10 minute la dispoziție. Și avem uh, la dispoziție un cronometru care ne va permite să monitorizăm timpul fiecăruia. Mai întâi, domnul Alexander Lau, care vine din partea Camerei de Comerț și Industrie Germane. Vă rog. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich spreche auf Deutsch. Mulțumesc, doamna președinte. Am să mă exprim în limba germană. Doamnelor și domnilor, stimați uh, eurodeputați, deoarece timpul uh, este redus, o să încerc să mă încadrez uh, cât mai bine în el și o să mă refer la rețeaua întreprinderilor europene, cea din Bavaria. Știm că programele europene ar trebui să fie o piatră de hotar în calea creării unei economii europene competitive, mai ales acum că ne confruntăm cu o criză financiară. IMM-urile sunt un fel de coloană vertebrală a Uniunii Europene și vor beneficia pe viitor de programe foarte importante, Orizont 2020 și, și mai important, programul COSME, din experiența mea practică din Bavaria, ehm, pot să vă spun că noi acolo avem 10 parteneri, 6 camere de comerț, câteva alte organizații și 3 parteneri din domeniul cercetării și inovării. Sigur că cercetarea și inovarea, dar și internaționalizarea sunt uh, aspecte centrale ale activității noastre privind IMM-urile. Toate acestea trebuie abordate împreună, ca un ansamblu, deoarece vrem să avem un program coerent și uh, începând cu 2014, deci pentru viitor, noi la această rețea a întreprinderilor europene vom uh, oferi uh, o serie de servicii pentru domeniul cercetării, inovării, pentru deschiderea spre planul internațional și uh, avem uh, companii uh, foarte active pe plan internațional. Rețeaua întreprinderilor europene este foarte apreciată, foarte prețuită, nu doar de companii și firme, ci și de nivelul politic și administrativ. În Bavaria avem 18 centre de inovare, clustere, în care lucrăm uh, cu care lucrăm în strânsă colaborare. Unul dintre ele se concentrează în special pe internaționalizare. Și vreau să subliniez că, desigur, noi avem o cooperare armonioasă și de încredere cu toți partenerii noștri din Bavaria. Proiectele de inovare sunt importante pentru viitor și, spuneam, e vorba de programul Orizont 2020. Multe activități sunt incluse aici, dar trebuie să avem în vedere și transferul de tehnologii care e încadrat la COSME. Am uh, vrea să punem accent și pe acest program, nu am vrea să fie lăsat uh, la o parte, deoarece uh, vrem să ne asigurăm că există cooperare între direcțiile generale ce se ocupă de cele două. Iar în ce privește punerea în aplicare, implementarea, Sigur că trebuie să vedem ce putem face practic pentru IMM-urile din regiunea noastră. La Orizont 2020 vedem că adeseori partenerii, companiile nu știu practic ce trebuie făcut, nu știu exact care este interlocutorul lor, partenerul lor, nu știu din ce sursă exact provine finanțarea. Am vrea să evităm astfel de confuzii pe viitor, vrem ca lucrurile să devină mai clare. În mod clar, este foarte important să promovăm IMM-urile și trebuie să luăm în serios resursele oferite. Și apoi, desigur, se pun întrebări în legătură cu bugetul, nu știm cât e disponibil în materie de finanțare. 0,24% este cifra alocată din cadrul financiar multianual deci doar 0,24% pentru COSME și asta sigur că ridică întrebări, pentru că dacă defalcăm acest uh, procentaj pe activitățile pe care trebuie să le abordăm prin rețeaua întreprinderilor europene, ajungem la o cifră și mai mică de 0,04%. Așa că ne întrebăm, oare uh, promovarea IMM-urilor chiar este o prioritate a agendei Lisabona? În ce privește posibilitățile de finanțare, accesul la finanțare uh, este un lucru esențial de rezolvat pe viitor. Nu vreau să insist prea mult, dar vă pot spune că există propuneri de la organizațiile umbrelă, Euro și Ombre, care a, care a furnizat un document recent și care, după cum știm și noi de pe teren, arată că există multe activități uh, regionale care sunt făcute de aceste camere, precum uh, mese rotunde, tot felul de inițiative locale, toate acestea trebuie să continue să fie promovate. Nu am vrea ca acest uh, gen de activități uh, să fie hotărât sau să fie dictat de la Bruxelles. Apoi, dorim să existe niște garanții pentru împrumuturi, pentru contractarea de împrumuturi. Ele sunt foarte utile și uh, trebuie să le analizăm în detaliu. Am văzut că nu toți partenerii care lucrează cu IMM-uri sunt bănci. Deci trebuie să vedem mai clar cum funcționează aceste instrumente și cum putem să abordăm mai bine, mai clar această problemă. În ce privește creșterea companiilor, noi știm bine ce se întâmplă aici, deoarece suntem o cameră de comerț și Știm că problemele nu țin doar de accesul la finanțare, ci și de încredere, de fiabilitate, de planurile de viitor. Și, bineînțeles, ne preocupă foarte mult deschiderea spre planul internațional. Internaționalizarea reprezintă un pilon foarte important al activității noastre și știm că piața internă este foarte importantă pentru IMM-uri. Dacă ne uităm la definiția pe care o dă Uniunea Europeană pentru piețele străine, vedem că ea nu diferă foarte mult de piața internă. Pentru noi, în Bavaria, de exemplu, o piață foarte importantă, care e o piață străină, este cea austriacă. Deci trebuie să vedem uh, cum putem face exportul de produse și servicii mai bine. Adeseori ne confruntăm cu obstacole atunci când încercăm să exportăm în Uniunea Europeană, obstacole mai mari decât atunci când exportăm în afara Uniunii Europene. Deci vrem să ne asigurăm că avem structurile adecvate și că putem să facem uz de instrumentele ce ne sunt puse la dispoziție, camere de comerț bilaterale, spre exemplu, Vrem să ne asigurăm deci că toate structurile funcționează bine pe viitor, nu vrem să existe conflicte între structuri asemănătoare. Vrem să ne asigurăm că totul funcționează bine. Rețeaua întreprinderilor europene face tot ce poate pentru a promova IMM-urile. Noi, desigur, că lucrăm direct cu companiile și acest uh, tip de abordare trebuie să continue. Dacă ne uităm la conceptul de internaționalizare, vedem că se pune mare accent pe companiile individuale. Se oferă consultanță, consiliere, se fac tot felul de activități, inclusiv la nivel uh, local. Există un instrumentar pe care îl avem la dispoziție, de pildă evaluarea de impact, indicatorii de impact, și trebuie să vedem cum uh, putem să îi îmbunătățim. Știm că um, se pune prea mare accent pe contractele de parteneriat, de pildă, în loc să ne uităm la ce am putea îmbunătăți din punct de vedere practic în ce privește consultanța oferită companiilor. De exemplu, contractele de parteneriat nu sunt un indicator util pentru a evalua succesul uh, unui proces de consultanță acordat unui IMM. Dar pentru perioada următoare avem de gând să facem așa ceva. În 2013-2014, la rețeaua întreprinderilor europene vom face acest gen de evaluare și o să vedem dacă putem să includem acest, acești indicatori în noua rețea. De asemenea, vrem să vedem că atunci când vine vorba despre IMM-uri, totul decurge cât mai simplu și mai practic posibil. Și sigur că atunci când discutăm despre IMM-uri, trebuie să ne gândim nu doar la relațiile uh, cu piața externă, ci și la consultanța pe care o oferim noi. Bun, aici o să mă opresc, sper că m-am încărdat în timp. Genul de chestiuni pe care le discutăm astăzi e foarte important pentru viitor. Vă mulțumesc pentru atenție și, după cum spuneam, aștept să port discuții, dezbateri cu dumneavoastră mai încolo. Voi încheia spunând că există un document de poziție privind programul COSME. Sper ca el să fie distribuit astăzi dacă nu, pot să vă pun la dispoziție rezultatul, rezumatul intervenției mele prin secretariat. Mulțumesc! Președinta, vă mulțumim pentru această intervenție și pentru că v-ați încadrat foarte bine în timp. Acum dăm cuvântul următorului vorbitor, domnului Alessandro Spada, care este președinte la InnovHub, Camera de Comerț din Milano. Vă rog. <clears throat> Buongiorno tutti, ehm, oltre... Bună dimineața, mulțumesc tuturor. Sunt membru al Camerei de Comerț, Innov Hub, și eh, noi acolo ne ocupăm în special cu inovare. Eh, più che altro nella mia veste. Prezentarea mea de astăzi eh, în calitatea mea de patron de întreprindere, se va uh, axa sau va da perspectiva unui patron, a unui, uh, a unui șef de întreprindere și aș dori să vă vorbesc despre, între, despre experiența mea practică. Eu conduc uh, o întreprindere de, tai, uh, de talie medie între un IMM și o întreprindere mare și aș dori să vă spun că suntem uh, întru totul de acord uh, cu uh, datele publicate de către camerele de Camera Europeană de Comerț și Industrie și, în al doilea rând, aș dori să mă refer la programul COSME, programul privind competitivitatea și întreprinderilor și IMM-urilor. Este un program foarte important pentru a consolida, pentru a întări competitivitatea întreprinderilor. Însă, dacă vrem să facem acest lucru, trebuie să o facem și din perspectivă bugetară, din perspectiva banilor disponibili. Per gli ambiziosi progetti che... Uh, um, pentru că proiectele noastre sunt foarte ambițioase. Dacă ne uităm la obiectivele COSME, uh, ele sunt foarte ambițioase. O să nu uităm că în ultimul timp IMM-urile au trecut prin vremuri de uh, restriște. Uh, concurența, mai ales cu întreprinderile asiatice, face ca IMM-urile noastre, întreprinderile europene să uh, fie tot mai vulnerabile și de aceea uh, sprijinul european este foarte important. Din acest motiv, Așa cum spuneam, finanțarea trebuie să fie în primul rând disponibilă, apoi trebuie să fie ușor de accesată, uh, mai ales având în vedere că IMM-urile în cadrul IMM-urilor, uh, foarte multe sunt micro-întreprinderi, ceea ce înseamnă că au uh, un efectiv de mai puțin de 10 angajați. În uh, regiunea mea, cea, regiunea Milano, 93% din întreprinderi au un personal de 10 angajați. Deci accesul la finanțare, mai ales la finanțare europeană, este foarte important. O altă problemă importantă o reprezintă relațiile dificile pe care întreprinderile în general uh, o au acum cu băncile. Deci, uh, cred că vocea Europei trebuie să se facă auzită. Știu că sunt uh, proiecte foarte importante în care s-a prevăzut finanțarea europeană, însă băncile au rezerve în acordarea de împrumuturi, de credite și cred că sinergia cu băncile ar trebui să fie mai puternică. Aș dori să mai insist asupra unui aspect, respectiv chiar definiția conceptului de IMM, întreprindere mică și uh, mijlocie. Uh, Uh, precum întreprinderea mea, care lucrează în domeniul uh, mecanicii. Limita, pragul este de 250 de angajați, însă limita care mă îngrijorează este uh, cea a cifrei de afaceri, 250 de milioane. Ar trebui să revedem aceste praguri pentru că prețul la materiile prime a, s-a triplat și deci sigur că 250 de angajați efectivele nu uh, mai uh, corespund cu această, acest prag de 50 de milioane de uh, euro, care este un prag mult prea mic. Cifra noastră de afaceri este de 70 de milioane de euro și ajungem să o facem cu 160 de angajați. Deci, încă o dată, repet, uh, cifra de afaceri este uh, dictată și de către prețul la materii prime, nu numai în sectorul mecanicii și al, al metalurgiei, ci în cel al întreprinderilor de manufactură în general. Deci problemele cele mai importante sunt cele care vizează accesul la fonduri și ar trebui să revizuim uh, pragurile respective. Un alt aspect important uh, la care COSME ar trebui să se refere ar fi cum am putea să ajutăm uh, cu adevărat micro-întreprinderile. Se vorbește prea puțin despre acest subiect și, în acest sens, am uh, constatat din experiență că ar trebui să încercăm să încurajăm uh, uh, clusterele de întreprinderi sau rețelele de întreprinderi. Sau ar trebui să ne asigurăm că mai ales micro-întreprinderile participă la proiecte care permit obținerea unei valori adăugate tocmai prin faptul că mai multe întreprinderi se pun în comun în uh, realizarea unor proiecte. În, uh, ultima, în urmă cu câțiva ani a fost prezentat un program în Italia, Industria 2015, și uh, s-a încercat uh, um, asocierea micro-întreprinderilor, întreprinderilor uh, medii uh, și mari și a mediului universitar. Iată un tip de studiu care ar trebui să fie aprofundat și poate că ar trebui ca o astfel de idee să fie mai despusă în practică, pentru că astfel investițiile pot fi optimizate, pentru că investițiile ne permit permit să ajungem la rezultate concrete. Trebuie să facem investiții pe baza unor situații concrete care să ne permită să obținem cu adevărat uh, rezultate uh, tangibile. Iar în ceea ce privește rolul Camerei de Comerț, în cadrul programului EN, uh, Rețeaua Europeană a Întreprinderilor, aș dori să vă spun că aproximativ 20 de milioane participă la aceste programe, uh, mai bine de 200 de mii de persoane au uh, activat uh, în programele derulate de această rețea europeană și au fost și programe de follow-up. Și cred că în acest domeniu avem nevoie de o adevărată guvernanță politică mai puternică și din acest punct de vedere încercăm să asociem și alte întreprinderile, precum CNR-ul, Camerele de Comerț și uh, de Industrie, pentru a consolida guvernanța politică. De asemenea, e foarte important să avem o mai mare integrare comercială și științifică. Trebuie să Uh, recurgem la universități, la laboratoarele de cercetare, la uh, centrele de studii uh, și de alți parteneri care se ocupă de acest domeniu al tehnologiei avansate. Un alt aspect important este faptul că finanțarea vizează inovația care e un vector pentru întreprinderile noastre, pentru că astfel ele, ele vor putea câștiga în concurența cu uh, întreprinderile din țările emergente. Dar această inovare nu ar trebui să fie văzută doar din perspectiva inovării tehnologice. Trebuie să vedem lucrurile într-un context mult mai larg. Inovarea trebuie să vizeze metodele și, uh, practic, tot lanțul inovării. Acest lucru vizează un număr mare de întreprinderi care uh, activează mai ales în sectorul serviciilor, în sectorul terțiar. Rolul camerelor de comerț și industrie e să promoveze crearea acestor clustere de care vorbeam înainte, adevărate pepiniere de întreprinderi. Uh, recent uh, a fost uh, înființată o astfel de pepinieră în domeniul designului, care joacă un rol foarte important în regiunea noastră, în regiunea milaneză. De asemenea, trebuie să sprijinim biotehnologiile, nanotehnologiile domenii în care uh, cercetarea este foarte avansată. De altfel, acesta este rolul uh, Camerei de Comerț și Industrie și astfel avem un adevărat uh, motor pentru toate inițiativele prezentate în cadrul programului COSME. Aș dori să mă mai refer la un aspect. Aș dori să vorbesc de punerea în valoare a rețelelor pentru a genera creștere, trebuie să întrunim masa critică necesară. Fără această masă critică, nu avem cum să obținem uh, finanțare eficientă. Trebuie să punem uh, accent pe internalizare pentru că astfel întreprinderile pot să uh, intre pe piețe noi sau să cucerească noi uh, segmente de piață. Deci, uh, trebuie să sprijinim mai ales uh, companiile performante, dar să încurajăm uh, clusterele de IMM-uri și de întreprinderi medii. Nu știu dacă regulamentul permite acest lucru, dar cred că ar trebui să premiem mai ales întreprinderile care exportă, pentru că creșterea europeană Uh, e, se face mai ales uh, în uh, întreprinderile în care se investește masiv. masiv. Iar știm foarte bine că întreprinderile performante în care se investește foarte mult se află de cealaltă parte a Atlanticului și cred că ar trebui să continuăm să le încurajăm. Mulțumesc, președinta, vă mulțumesc pentru că v-ați respectat timpul alocat. Aș dori acum să dau cuvântul raportorului nostru, domnului Rubi. Aveți cuvântul uh, timp de trei minute. Aș dori să repet acest lucru. Nu avem prea mult timp la dispoziție. Vă rog, domnule Rubi. Uh, uh, mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc invitațiilor noștri pentru că în programele, în prezentările lor, uh, din prezentările lor s-a desprins uh, foarte clar de ce vorbim astăzi. E limpede că la nivel european toate pro programul uh, cadru și așa mai departe au evidențiat care sunt problemele cu care ne confruntăm. Avem resurse limitate, uh, IMM-urile uh, solicită finanțare, însă principiul uh, pe care ar trebui să-l aplicăm ar fi să nu le retragem bani întreprinderilor pentru că capitalul de risc reprezintă un aspect foarte important în activitatea unei întreprinderi pentru că Știm că uh, întreprinderile care mizează, fac uh, investiții riscante, uh, sunt private de uh, bani, ori uh, de, de finanțare. Dacă vrem să se creeze locuri de muncă, nu ar trebui ca banii să fie luați de la, de la IMM-uri, ci ar trebui să fie uh, pus la dispoziție acestora. Finanțarea este de 300-500 de mii de euro, uh, taxele sunt foarte mari, ori în uh, Statele Unite uh, investițiile sunt mult mai mari. Aș dori ca să încercăm să creăm un tabel de corespondențe, să vedem prin Uh, prin comparații să vedem care este sistemul fiscal care ar trebui să se aplice. Am fost în uh, Emiratele Arabe Unite recent. Nu există taxe pe aceste zone economice libere. Uh, întreprinderile au foarte multe avantaje fiscale și acolo se instalează întreprinderile, se creează aceste hub aceste clustere de întreprinderi. Deci cred că e foarte important să nu taxăm profitul și firmele, ci să taxăm consumul consumul, mai ales uh, atunci când uh, uh, se generează foarte, multe, foarte mult dioxid de carbon. Apoi, trebuie ca întreprinderile să aibă fonduri suficiente pentru a plăti salariații și pentru a și investi. Și dacă nu sunt suficienți bani, să vedem cum am putea să vedem Uh, să, să vedem uh, cum uh, băncile europene văd instrumentele europene de finanțare, pentru că băncile europene sunt în concurență cu băncile locale și regionale. Băncile întotdeauna încearcă să câștige cât mai mult profit, acest tip de concurență nu le prea place și deci ar trebui să vedem dacă nu putem face uh, precum uh, în cazul Euroca sau Eurostar, uh, avem un contract cadru cu sume foarte mari cu alții parteneri, să vedem dacă nu putem institui un parteneriat public-privat. Noile instituții și instituțiile care deja uh, activează pe piață ar trebui să fie și ele implicate în acest contract, contract cadru și o altă opțiune ar fi să creăm bursă de valori pentru IMM-uri. Cu băncile, de exemplu, ar, am putea uh, să avem o listare la bursă a IMM-urilor, am putea crea o bursă special destinată IMM-urilor și de cetățenii care doresc să investească în această bursă, să-și asume riscuri, dar și să câștige, să facă un potențial câștig, ar putea să investească astfel în IMM-uri. Poate că ar fi o pârghie și ar trebui să nu excludem nicio posibilitate și să creăm și câte mail juridic necesar. Mulțumesc! Are acum cuvântul colegul Kreutzmann în calitate de raportor. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. O să pun doar câteva întrebări. În primul pentru domnul Lau. Dumneavoastră ne-ați făcut o prezentare, spunând că IMM-urile trebuie să ajungă la anumit prag înainte înainte de a putea intra în aceste programe. Este vorba de o cerință care, de fapt, se regăsește în mai multe tipuri de programe. Dumneavoastră doriți ce anume? Chiar aceste praguri să fie pur și simplu suprimate? Puteți să fiți mai precis? Eu sunt raportor pentru programul COSME și mă întreb cum am putea ca pentru aceste IMM-uri și prin intermediul uh, programului COSME lucrurile să fie mai atractive pentru aceste întreprinderi. Ați vorbit și despre acea garanție de 150 de mii 650 de mii, mă scuzați, dumneavoastră propuneți o sumă mai mică Știm bine că Cosme are pragul la 150 de mii. Poate că aceste garanții furnizate din partea băncii ar putea fi crescute. Deci toate acestea în privința cerințelor și condițiilor din cadrul programului COSME. Și în loc să, deci, să se propună acel jumătate de milion, credeți că este posibil? Cum oare am putea ca lucrurile să fie mai atractive pentru întreprinderi ca ele să intre în acest program. Am avut ocazia și plăcerea să particip la o uh, întrunire a Camerelor de Comerț și Artizanale la HES și am putut chiar să promovez acest program. Și aceeași întrebare revine. Cum acest program poate să devină mai atractiv? Ne plângem deseori că programul Cosmen nu este suficient dotat din punct de vedere financiar. Bineînțeles că IMM-urile pot să obțină acești bani atunci când uh, vin cu programe sau proiecte inovante, însă întrebarea este cum, începând cu 2020, uh, vom acționa mă gândesc aici la transferul firmelor și întreprinderilor și în acest context, cum vom putea să continuăm activitatea acestor firme Mm, în condițiile în care trebuie să se asigure o continuitate, să zicem că patronul respectiv nu are copii, cum va transmite el acest patrimoniu, această afacere? Uh, iată câteva întrebări pe care eu vi le adresez, domnule, la mulțumesc. Mulțumesc dacă mai sunt colegi care au întrebări, domnul Odi. Merci, madame la présidente, et merci à... Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc colegilor pentru inițiativa de a organiza această audiere. Unii cred că IMM-urile noastre și consideră că sunt unul dintre, una dintre bazele creșterii economice. <coughs> Mai multe întrebări. În primul rând, competitivitatea, care este într-adevăr tema centrală a acestei prime părți cum am putea să sporim competitivitatea IMM-urilor noastre. Și aici știm că avem două segmente, să zicem, una care se referă la preț sau cost și cealaltă care se referă la celelalte aspecte, termenele de livrare, brevete, cercetare, inovare, um, rapiditatea rezolvării litigiilor, etc. Cum am putea deci să sporim această competitivitate când vine vorba de aceste mici întreprinderi și considerați dumneavoastră că pe plan european se face tot ce este posibil în acest sens, mai ales că vine vorba, vine vorba de prețuri, prețuri de producție. Ehm, s-a terminat campania electorală la noi și unii au vehiculat niște cifre conform cărora aceste prețuri s-ar părea că nu au uh, un impact asupra competitivității. Ce credeți? Uh, puteți face o comparație în acest sens cu informațiile pe care le dețineți. A doua, uh, al doilea element este productivitatea. Sunt oare aceste întreprinderi suficient de productive? Adică productivitatea per uh, lucrător. Întrebarea, deci, aceasta este. Memoriile noastre sunt ele oare uh, productive? Și apoi, acea transmitere sau continuitate a afacerii. Știm bine că uh, firmele mari, uh, momentul în care o firmă foarte mare și această activitate, angajează un cabinet de avocații plătit uh, frumușel, ca să se asigure că aceste lucruri continuă uh, într-o formă sau alta. Însă știm bine că IMM-urile nu au acces la aceste servicii și atunci trebuie să vedem în ce condiții ace această transmitere a întreprinderii poate să aibă loc, chiar transfrontalier, între Austria, Franța, etc. Și apoi, o altă întrebare care se mai referă la competitivitate, dialogul social. Ehm, în aceste firme. Se vorbește mult despre dimensiunea umană, patronul fiind apropiat de lucrători, de angajați, însă este suficient acest dialog informal? Pe mine de multe ori mă frapează faptul că uh, avem acele salarii minime, mă refer la țările fost comuniste, unde uh, avem sume cum ar fi 200-300 de euro încă la aceste întreprinderi. Sunt țări care au intrat în Europeană acum aproape 10 ani și avem încă aceste sume derizorii, cum putem să facem în așa fel încât aceste IMM-uri să poată să intre pe acest făgaș al competitivității. Și deci, aceasta ducând la competitivitatea Europei în raport cu alte continente și alte țări, cum ar fi China, Statele Unite, etc. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc, doamna Patricia Toia! Mulțumesc, domnule, doamnă președinte, și eu vreau să mulțumesc celor doi vorbitori din panel, foarte pragmatici, foarte conciși, împărtășind experiențele proprii de pe teren din țările lor. Și cred că puteți să tragem învățăminte pentru toată Europa. Uh, Mm, mă bucur că nu avem aici de-a face cu birocrați uh, care sunt îndepărtați de rălțe pe teren. Mă bucur că aveți această parte practică. Trăim într-o epocă aparte, Parlamentul este implicat în foarte multe programe, inițiative, să vorbim despre Horizont 2020, uh, uh, COSME, fondurile de coeziune care sunt acum reformate și asta duce, bineînțeles, la uh, aspectul teritorial, creștere și competitivitate, pentru că, încă o dată, fondurile structurale și de coeziune sunt extrem de importante în acest sens. Trebuie să fim atenți. O altă problemă este accesul la finanțare, la creditare, lucruri de care se vorbește mult. Noi ne dorim să ne asigurăm că toată lumea folosește aceste noi, noi instrumente, accesul la uh, capital, garanții, dar trebuie să vedem în ce măsură aceste instrumente sunt într-adevăr ușor de pus în practică în ce măsură ele sunt într-adevăr funcționale și bine dotate și cum să le folosim și care ar fi legătura între aceste fonduri și BEI, care este Banca Europeană pentru Investiții, un protagonist de seamă în acest sens și cum se articulează aceste lucruri cu inițiativele băncilor naționale și regionale. Domnul Rubic a vorbit despre băncile regionale și acele rețele regionale care până la urmă intră cumva în concurență este foarte greu totuși să le implicăm pe aceste bănci pe plan regional. Și deci, ce doriți să faceți pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru accesul la creditare, inclusiv pe plan regional? Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Se pare că nu. Așadar, dau cuvântul uh, domnului uh, Hendricks. Mă scuzați domnului Lau pentru a reacționa. Ja, vielen Dank für Ihre Fragen und Beiträge. Doresc să vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră și pentru contribuțiile pe care le-ați avut. O să încerc să fiu cât mai uh, succint. Domnule Rubic, doresc să vă mulțumesc pentru informațiile și pentru abordarea pe care ați avut-o în legătură cu acordarea de credit. Așa cum a spus și domnul Kreutzmann, mai avem foarte mult de uh, făcut pentru a lega propunerea Comisiei cu opinia Parlamentului. Cred că lucrurile ar putea să fie îmbunătățite aici. Domnule Kreutzmann, ați spus și dumneavoastră că ar fi bine dacă am avea un fond comun care să combine mai multe resurse. În același timp, nu trebuie să creăm, să creăm un nou nivel de finanțare, ci ce este important este că uh, finanțarea întreprinderilor este un element fundamental, dar nu este singurul element fundamental. Deci nu trebuie să încercăm să spunem că Uniunea Europeană are nevoie de crearea unor uh, noi structuri care vor fi greu de pus în aplicare în anumite regiuni. Deci este foarte greu, de exemplu, și în Germania cu băncile care fac parte din această rețea întreprind- a întreprinderilor, Uh, uneori cred că situația actuală este una uh, chiar bună, care nu trebuie să fie îmbunătățită neapărat din toate punctele de vedere. Apoi domnul uh, Kreutzmann uh, s-a referit la care ar fi punctele care ar trebui re- uh, rezolvate. În primul rând, birocrația și obligațiile de raportare pe care le avem față de, Brus- de Bruxelles. Acestea nu sunt uh, um, un punct esențial Uh, este faptul că uh, întreprinderile mici și mijlocii uh, trebuie pregă- pregătită foarte mult până când, aș, când pot să fie competitivă pe plan internațional și rețeaua noastră nu poate colabora pur și simplu cu Camera de Comerț exterior în cadrul acestei rețele, cel puțin în mod, în mod oficial. De exemplu, o măsură de piață presupune faptul că trebuie să fie făcută o călătorie, de exemplu, chiar și în exterior, trebuie să mergem chiar și în uh, Austria și vedem foarte clar în acest context care sunt limitele acestui parteneriatul în cadrul acestei uh, rețele. Deci este uneori imposibil să stabilești anumite uh, parteneriate, este imposibil să mergi împreună cu o întreprindere mică și mijlocie în vizita ei în uh, exterior sunt măsuri care nu sunt prevăzute, cel puțin în acest moment, și eventual ar trebui să ne gândim mai mult la ele pe viitor. Apoi, un alt punct amintit, din punctul meu de vedere, definiția întreprinderii mici și mijlocii este foarte strictă, este o definiție care nu mai reflectă realitatea pe care o vedem noi, la fel, uh, numărul de angajați uh, este un criteriu dificil. Uneori trebuie să reduce foarte mult numărul de, numărul de, de muncitori, deci trebuie să avem să avem categorii care să fie și criterii care să fie mai flexibile și din punctul de vedere al uh, cifrei de afaceri, de exemplu. Apoi, uh, business transfer, această temă transferul, transferului antreprenorial. Finanțarea nu este o problemă foarte mare aici. Din uh, experiența noastră am văzut că foarte importantă este încrederea în acest uh, context și din uh, activitatea mea trecută știu că este nevoie de o pregătire care să dureze, care să dureze foarte mulți ani pentru a ajunge la un transfer real de la un tip de întreprindere la alt tip de întreprindere. Acest, aceste lipsuri și cu, în, în același timp pregătirea și uh, consilierea pe care am oferit-o noi a dat o ocazie acestei întreprinderi, într-adevăr, să stabilească parteneriate foarte bune cu um, întreprinderi din uh, India, de exemplu. Nu ar trebui să uităm că piața, piețele interne reprezintă un pilon foarte important pentru întreprinderile mici și mijlocii. Apoi, dincolo de piețele europene, Uh, mai avem și piețele din apropierea Europei și aici, pe piața europeană și pe piețele apropiate europene, ne confruntăm cu uh, probleme. Întreprinderile mici și mijlocii sunt ocupate, se ocupă și cu punerea în aplicare a legislației uh, europene, deci trebuie să țină seama și de biroc- această birocrație europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Lau! Acum are cuvântul domnul Alexandru Spada, 5 minute. Îmi cer scuze că nu o să vă răspund la întrebări dând și numele oratorului care mi-a pus întrebarea, pentru că nu am avut nimic de scris. În legătură cu încurajarea competitivității, Uh, întreprinderii, dar într-adevăr costul de producție reprezintă o parte din problemă, dar nu e uh, problema principală și constat acest lucru mai ales în țările din Asia. Există țări care sunt comparabile cu noi, precum uh, Corea, care au costuri de producție, practic aceleași costuri de producție ca și noi, dar care au un sistem mult mai competitiv decât în țările europene. De ce? Pur și simplu pentru că există mai puțină birocrație. Această birocrație este o adevărată povară pe umerii <coughs> companiilor noastre. Și reprezintă și o povară și în domeniul competitivității teritoriale. S-a vorbit foarte mult de definirea sau configurarea unor regiuni, a unor zone. Am putea, de exemplu, să încurajăm zonele liber schimb, precum în Emiratele Arabe Unite ar trebui să explorăm o astfel de soluție, pentru că dacă ne gândim la competitivitatea teritorială, astfel de zone sunt foarte importante și trebuie să creăm uh, stimulente și condițiile prielnice pentru înființarea unor astfel de zone. Cred că trebuie ca uh, companiile noastre să aibă uh, o mai put- povară mai mică în ce privește po- povara fiscală. De asemenea, povara administrativă, pentru ca uh, Uh, Europa să fie mai competitivă. Deci sper că pe viitor să avem o adevărată politică fiscală europeană, pentru că dacă nu avem aceleași uh, reguli pentru toți în Uniunea Europeană în domeniul fiscal, situația va rămâne foarte complexă. Pe lângă aceasta, Uh, în Italia uh, avem și problemele legate de sistemul nostru juridic. Întârzierile reprezintă și ele o adevărată piedică, o frână. Și uh, la Camera de Comerț și Industrie din Italia încercăm să ne aducem ajutorul, însă trebuie să ținem cont și de tradiții, de aspectul cultural. Și trebuie ca Uh, oamenii să înțeleagă că companiile uh, nu aparțin doar unei familii sau unei persoane, ci aparțin sau pot ajuta uh, o adevărată comunitate să se dezvolte. Deci capitalul companiei devine foarte important pentru că astfel această companie va dobândi mai multă stabilitate. Am spus de la început că particip la această conferință și în calitate de om de afaceri am uh, investit foarte mult în compania noastră, care la început a fost foarte mică, acum ne-am extins la, pe piața internațională, în uh, Franța, în Brazilia, în India și compania noastră negociază acum și numele altor companii. Deci, practic, orice manevră pe care o facem este foarte importantă, pentru că uh, avem un adevărat uh, efect de multiplicare, pentru că consolidăm uh, piața noastră. Sigur că nu toată lumea poate copia modelul nostru, dar încercăm să avem o adevărată cultură antreprenorială. Deci, uh, cu cât companiile investesc mai mult în companii sau în activele, în capitalurile proprii ale uh, companiei, cu atât uh, compania are șanse de succes mai mari. Relația cu băncile este și ea foarte importantă. <coughs> Așa cum s-a spus de mai multe ori în sală, e o relație care trebuie să fie în continuare foarte atent monitorizată. Uh, foarte puține companii din anturajul meu, de exemplu, uh, mi-au spus că au acces la fonduri europene. Când merg la bănci uh, italiene, foarte, foarte greu primesc o mână de ajutor sau au acces la finanțare europeană. Și e un aspect pe care trebuie să-l abordăm, pentru că, într-adevăr, creditele, împrumuturile, mai ales pentru companiile mici reprezintă uh, problema cu numărul 1. Accesul uh, credit este foarte limitat și abordarea uh, băncilor în acordarea de credit este foarte rigidă. Băncile nu fac diferența între capitalul uh, care ar trebui să fie investit în companie și alte tipuri de credite. Deci trebuie să se facă o distinție foarte clară între tipul de capital folosit și cred că trebuie să avem uh, uh grijă atunci când acordăm credit pentru dezvoltarea companiilor. Mulțumim uh, experților noștri, mulțumim uh, domnului Lau și domnului Spada pentru contribuție și deci trecem la a doua rundă de dezbateri. Vă rog să cedați loc următorilor oratori. allora passiamo ora secondo... Putem să trecem la a doua <coughs> uh, rundă de dezbateri, la a doua parte a audierii noastre. Aș dori să rog pe domnul Hendrix, director UEA PM, Uniunea Europeană a Meșteșugarilor și a IMM-urilor și domnului, aș dori să dau, îl rog pe domnul Găucea, membru al grupului la nivel înalt de la Comisie, a factorilor independenți cu privire la povara administrativă, deci vă rog, îi rog să mi se alăture, să ia loc la prezidiu. Începem a doua parte a întâlnirii noastre. Avem 10 minute la dispoziție pentru fiecare vorbitor și apoi 5 minute pentru răspunsuri. Îi dăm cuvântul întâi domnului Hendrix. Vă rog, aveți cuvântul 10 minute. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc Comisiei ITRE pentru că m-a invitat aici astăzi la această audiere care vorbește despre IMM-uri și competitivitatea acestora. Subiectul meu se referă la reducerea poverii administrative și un asemenea subiect uh, să poate să fie epuizat în 10 minute este destul de greu. Această chestiune a reducerii poverii administrative se regăsește pe agenda organizației noastre dar se regăsește și în viața de zi cu zi a IMM-urilor de ani și ani de zile. Și deși se găsește, să zicem, pe această agendă, nu s-a făcut mare lucru până acum pentru a ușura viața IMM-urilor. Într-adevăr, în sfârșit, la un moment dat, Comisia a plasat pe, politica, pe agenda politică europeană uh, acest subiect al reducerii poverii administrative și birocrației. Asta s-a întâmplat relativ de curând. Bineînțeles că noi nu ne dorim costuri disproporționate pentru IMM-uri, însă acum Comisia a propus o soluție relativ simplă de a reduce povara administrativă pur și simplu prin scutirea acestora de la respectarea legislației europene în materie și nu credem că aceasta este soluția optimă. O altă chestiune este aceea legată de faptul că mare parte această birocrație provine de la nivel național și regional și statele membre sunt cele care acționează acolo, nu? lucruri pe care Comisia nu le ia foarte mult în considerare. Ea spune doar că va ajuta statele uh, membre să facă ceva în acest sens și să implementeze legislația, însă nimic mai mult sau nimic mai concret. Deseori spunem că dacă ne dorim să simplificăm uh, legislația europeană, legislația în general, acest lucru nu poate fi făcut prin soluții simpliste deoarece simplificarea nu este ceva simplu, ci ceva complex. În general, întreprinderile mici și mijlocii în raport cu noua legislație, aceasta nu le pune probleme ca atare, ci punerea sa în aplicare, implementarea lor la nivelul structurilor lor este cea care doare. Și în acest sens, legislația, da, este necesară, <clears throat> însă procedurile trebuie să fie simplificate. Ne trebuie proceduri care să fie adaptate profilului acestor IMM-uri. Și deci ne dorim acest princip, principiu think small first, să gândim micro înainte de toate. Și să vedem în ce măsură Comisia merge pe calea cea bună în acest sens. Dacă ne gândim că regulamentele și reglementările au fost, ar, ar fi create numai atunci când este necesar și dacă ele ar fi într-adevăr concepute cu uh, nevoile memelor în minte, probabil că aceste scutii propuse de comisie nici nu ar mai fi necesare. Noi considerăm, considerăm că scutirile pentru micro-întreprinderi sau IMM-uri uh, de la legislația europeană, în sfârșit nu se știe clar ce vizează Comisia aici, asta chiar ar putea să aducă o povară suplimentară pentru aceste uh, uh, întreprinderi pe piața internă, pentru că a, faptul că acestea ar fi scutite de legislația europeană nu înseamnă că ele, micro sau IMM-uri, nu trebuie să respecte legislația sau nu au nevoie de legislație pe plan național, pentru că, într-adevăr, în statele membre vedem foarte bine că această legislație va fi în continuare aplicată, inclusiv pentru micro-întreprinderi și atunci efectul va fi următorul. În loc să se armonizeze uh, uh, regulile pe plan european, vom avea iarăși uh, un peisaj pestriț de legislații naționale diferite. Iar dacă acestea doresc să pătrunde pe piața internă și să aibă activități cross, front, uh, mă scuzați, transfrontaliere, va fi un lucru și mai greu de făcut. Două dintre propunerile care sunt uh, discutate aici, uh, COSME și internaționalizarea, uh, sunt tocmai uh, propuneri interesante, pe când propunerea Comisiei de a scuti IMM-urile de la aceste norme europene ar avea un efect contrar și chiar ar duce la o împiedicare a accesului acestora pe piața internă, în condițiile în care piața va fi încă și mai fragmentată. Însă cel mai important lucru este să nu uităm realitatea economică, deoarece piața, în speță tot ce înseamnă subcontractarea, lațul de aprovizionare și autoritățile publice implicate în licitațiile publice și oferte, vor trebui oricum, sau vor obliga oricum IMM-urile să respecte norme și reguli de care ele uh, ar fi scutite pe plan european. Aceasta este realitatea pe teren. Așa că acest lucru nu va reduce povara administrativă pentru aceast, aceste IMM-uri, din potrivă, deoarece cum uh, legislația europeană nu ia în considerare acest principiu think small first, și cum toate regulile și regulamentele sunt redactate având în vedere nevoile firmelor mari, practic aceste IMM-uri nu regăsesc niciodată propriile nevoi în legislația europeană. Mai mult decât atât, acest lucru chiar împiedică creșterea economică și știm bine că astăzi aceasta este o temă arzătoare din cauza acelui efect de prag, threshold effect. A introduce acest efect, acest lucru este destul de complicat. Mai mult decât scutirea de legislația europeană va duce la următoarea situație. Dacă uh, o întreprindere mică dorește să angajeze un angajat în plus, și dacă depășește pragul, dintr-o dată se trezește în situația în care va trebui să respecte toată legislația europeană și atunci acest efect de prag incremental pur și simplu va descuraja întreprinderile să se extindă. Iată un obstacol în calea creșterii, dezvoltării întreprinderilor pe plan european. Și atunci, ce venim și cerem noi? În primul rând avem nevoie de o <clears throat> de un test mai bun, mai bine făcut pentru IMM-uri, acel SMI uh, test. Comisia, vă spuneam, dorește scutirea pentru micro-întreprinderi atunci când <clears throat> proporționalitatea pentru micro-întreprinderi nu este dovedită. Noi propunem ca atunci când această povară este prea mare, pentru IMM-uri, micro acestea să nu fie scutite, ci pur și simplu ca noile reglementări să nu fie adoptate. Pentru că, pur și simplu, dacă vă uitați la proporția de întreprinderi în Europa, 98%, vă dați seama ce impact are această, aceste noi reglementări și acte legislative. Avem nevoie însă și de mai multe uh, consultări Problema nu este legislația, ci de multe ori problema este că Comisia nu ascultă, nu intră în dialog cu aceste întreprinderi mici și mijlocii. De asemenea, avem nevoie de o schimbare de mentalitate. Este nevoie de o, o nouă modalitate de a <clears throat> uh, imagina relațiile între întreprinderile mari și mici pe plan național, legislația pentru aceasta și, în orice caz, legislația să fie adoptată numai când este necesar. Comisia, de asemenea, propune în raportul său consultările uh, IMM-urilor într-un anumit fel și aici m-aș referi la comunicarea Comisiei privind COSME și internaționalizare, deci să se folosească rețeaua EN. Noi nu avem nimic împotriva acesteia pentru că ea funcționează bine și avem și exemple în acest sens. Însă, în general, noi avem senzația și, de fapt, chiar am văzut pe teren că această rețea, European Enterprise Network, nu include pe plan național IMM-urile. Iată de ce noi insistăm pe lângă Comisie să reformeze această rețea pentru a lua în considerare diversitatea diferitelor tipuri de afaceri și firme pe plan național. În general, privitor la COSME, mi se pare o, o inițiativă excelentă, însă problema este că afacerile mici, deprile mici, sunt complet absente din aceste inițiative și cred că ar fi bine că mai multe organizații Uh, care reunesc aceste interese să fie mai bine implicate, inclusiv în faza de follow-up. Și în orice caz, nu se știe foarte clar ce se va întâmpla cu acest program, ce rezultate va avea el. Iar privitor la internaționalizare, considerăm că Comisia a identificat obiectivele adecvate foarte bine, însă ce rămâne de făcut, v-am spus, este tocmai îmbunătățirea rețelei EEN, și ca IMM-urile să fie într-adevăr implicate în punerea în aplicare a acestei comunicări. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Acum cuvântul domnului Gabriel Gaucian, 10 minute. Senhor Presidente, obrigado. Eu vou falar a minha língua materna, penso que será mais fácil. Vă mulțumesc că voi vorbi în limba mea maternă pentru că va fi mai ușor pentru mine. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această audiere și aș dori să vă uh, prezint grupul la nivel înalt prezidat de domnul uh, Stoiber, pe care îl reprezint. În anul 2007, Comisia a început un program de reducere a poverii administrative cauzate de legislația Uniunii Europene cu 25% până în anul 2012. Ideea a fost să analizăm actele uh, legislative Inițial ne-am dorit, ne-am dorit să ne concentrăm pe 42 de acte legislative, până la urmă am ajuns la 72 de acte legislative care acoperă cam 80% din povara administrativă uh, cauzată de Uniunea Europeană. S-a calculat că este vorba de un cost al acestei povere administrative de aproximativ 123 de miliarde de euro un uh, consorțiu de întreprinderi a, a considerat că se poate propune o reducere a 40 de miliarde de euro. Conform propunerilor actuale am ajuns la o reducere de 27 de miliarde de euro și în curând vom adopta alte măsuri care asigură o reducere suplimentară de Uh, aproximativ 13 miliarde de euro. În momentul în care Comisia a inițiat acest program, a fost creat grupul la nivel uh, înalt, condus de domnul Stoiber, fostul prim-ministru al landului uh, Bavaria. Acest uh, grup la nivel înalt actorilor independenți uh, are în componența sa 15 membri. Uh, pe lângă acești 15 membri permanenți există și observatori din partea Parlamentului European Președintele este un, uh, un membru eminent al uh, acestui uh, grup. Participă și membrii din partea Comitetului Regiunilor, din partea grupului ACTAL din, din Olanda și din, din alte state. Până acum am făcut 300 de sugestii în cadrul la 30 de avize în sensul uh, simplificării poverii administrative. Ne-am referit, de exemplu, la uh, ușurarea facturării electronice, facilitarea, ușurarea contabilității pentru întreprinderi mici și mijlocii, uh, modernizarea legislației referitoare la tahometre. Și potențialul de reduceri în urma acestor propuneri pe care le-am făcut este estimat a fi la 41 de miliarde de euro în fiecare an. Grupul nostru a adoptat mai multe avize care se referă în mod specific la nevoile întreprinderilor mici și mijlocii. De exemplu, am adoptat un aviz referitor la sisteme mai uh, simple pentru, pentru întreprinderile mici și mijlocii, care să aibă poveri uh, reduse în momentul în care pun în, în aplicare prevederile directivei Uh, RICH, simplificări pentru exploatațiile de pescuit de mici dimensiuni, uh, derogări pentru, pentru magazinele de mici uh, dimensiuni, o simplificare a codului vamilor, scutiri pentru micro întreprinderile care au Uh, activități cu risc uh, minor față de mențiunile de sănătate și așa mai departe. În plus, grupul nostru a adoptat un raport cu bune practici, unde am oferit exemple de uh, bune practici urmate în diferite state membre. De exemplu, am oferit Uh, trei asemenea exemple. În Germania, monitorul care există acolo, care monitorizează întreprinderile mici și mijlocii și care permite implicarea IMM-urilor de la o fază inițială în punerea în aplicare, în procesul legislativ și Ministerul um, German uh, um, are consultări foarte devreme înainte de a, cu IMM-urile înainte de a iniția o propunere legislativă. Există și un alt exam, exemplu din uh, Regatul Unit, sistemul de transpunere a legislației uh, Uniunii Europene și ce se întâmplă acolo. Uh, se respectă această regulă one in, one out. Deci dacă se, ce înseamnă această regulă? Dacă se creează o nouă povară administrativă, atunci trebuie să fie eliminată o povară administrativă existentă deja. În plus, este prevăzut un moratoriu pentru întreprinderile mici și mijlocii care sunt uh, scutite de reglementări suplimentare în alte domenii, de exemplu uh, pe, în uh, domeniul um, drepturilor muncitorilor, angajaților. Există și o altă inițiativă um, transfrontalieră în care sunt implicate um, camerele de comerț din uh, Germania, Cehia și Austria. Este așa numită ofensivă transfrontalieră în cadrul căreia uh, întreprinderile sunt ajutate să um, aibă activități comerciale uh, transfrontaliere. Aceste între, întreprinderi sunt informate despre prevederile legislative din statele vecine, astfel încât managerii, conducătorii acestor întreprinderi să știe cum să poată organiza mai bine schimbările, uh, um, schimbările comerciale transfrontaliere. Am uh, făcut o listă cu cele mai bune practici. Um, de exemplu, ar putea fi copiate anumite sisteme, uh, sisteme care funcționează foarte bine pentru IMM-uri. Ne dorim evitarea Um, supra-reglementării ne dorim regimuri mai ușoare pentru IMM-uri și în plus am făcut unele uh, recomandări referitoare la Small Business Act, la actul pentru întreprinderi mici și mijlocii. În noiembrie 2011, după cum știți foarte bine, Comisia a adoptat o inițiativă care își propune să uh, Um, minimalizeze, să reducă la un minim posibil povara administrativă pentru IMM-uri. Um, principiul să gândim um, la nivel micro a fost uh, inversat. Știți foarte bine că există acest uh, principiu în care întreprinderile mici și mijlocii sunt scutite de la anumite prevederi, dar acest, uh, acest lucru ar trebui să fie, să fie, să fie justificat. Pe data de 23 februarie 2012, domnul um, Barroso a anunțat extinderea mandatului grupului la nivel înalt, care își va continua activitatea până în 2014 și noul mandat al acestui grup uh, trebuie să țină seama de necesitățile și de uh, îngrijorările IMM-urilor. Am dorit să vă prezint pe scurt uh, grupul la nivel înalt, dar aș dori să pun accentul pe următoarele puncte. Noi ne-am concentrat în mod deosebit pe situația IMM-urilor și mai ales pe micro-întreprinderi. În momentul în care discutăm de întreprinderi mari și micro-întreprinderi, acestea reprezintă două lumi complet diferite. Realitatea cu care se confruntă micro-întreprinderile este total diferită față de realitatea cu care se confruntă celelalte întreprinderi. Um, în general, reglementarea la nivel european a fost creată ținându-se cont de realitatea cu care se confruntă întreprinderile de mari dimensiuni trebuie, ne gândim că ar fi nevoie să, să vedem de, um, cât de diferită este o situație pentru că o întreprindere de mici dimensiuni este altfel organizată de, decât o întreprindere mare și altfel organizată decât o întreprindere de mărime medie. Deci reglementarea trebuie să țină seama de uh, de toate aceste situații. Dacă ar fi să ne gândim la situația legată de protejarea consumatorului, desigur, uh, pe un consumator nu-l interesează dacă produsul cumpărat vin este produsul unei mari întreprinderi sau unei mici unei întreprinderi. Dacă este să vedeți primul aviz pe care l-am uh, adoptat, acesta se uh, referă la directiva uh, legată de, aud, de procesele de audit. Deseori, o întreprindere mică și mijlocie este, contabilitatea ei este făcută uh, de uh, proprietar. Deci nu ar trebui ca această contabilitate să fie făcută publică, pentru că ea poate fi accesată foarte ușor de autoritatea de audit. Deci ar trebui să existe o abordare diferită uh, față de IMM-uri. Acestea ar trebui să fie scutită de la respectarea unor uh, prevederi uh, stricte de audit. Știu că am uh, vorbit foarte mult timp, dar derogările pe care ni le dorim, scutirile la care ne gândim noi, sunt uh, derogări și scutiri de la, um, de la legislația europeană. Trebuie să creăm un uh, regim mai ușor pentru IMM-uri și acest lucru ar trebui făcut astfel încât să promovăm o legislație națională pe lângă legislația europeană care să fie una uh, simplă. Deci nu ne dorim o mărire a sarcinii administrative pentru IMM-uri. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul colegilor noștri. În primul rând, domnul Rubiș are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să-l întreb ceva pe domnul Hendrix. Am discutat despre aceste excepții Cred că întotdeauna cel mai important pas este primul pas. Ce stimul, ce stimul uh, putem stabili pentru ca cineva să aibă obiectivul să devină un antreprenor independent. Ce, la ce scenarii am, să, am putea să ne gândim din acest punct de vedere? Știm foarte bine că, de exemplu, femeile au un potențial foarte mare în lumea antreprenorială și uh, Aș dori să știu care sunt stimulii uh, dedicați în mod speci- special femeilor. Apoi, în momentul în care ar trebui uh, preluate anumite întreprinderi, ce putem face pentru ca tinerii să fie interesați de preluarea unor întreprinderi, de exemplu. Uh, aceștia, desigur, ar trebui să își uh, asume o mare responsabilitate. Apoi, un alt punct, ce ar trebui să facem pentru ca um, antreprenorii independenți care lucrează pentru ei înșiși, deci trebuie să facem pentru ca aceștia să fie stimulați să angajeze pe cineva, pentru că este una să ai o responsabilitate ca antreprenor și alta să ai o responsabilitate pentru, ca antreprenor pentru angajații tăi. Deci, care ar fi uh, instrumentele pe care le avem la dispoziție, la dispoziție pentru ca acești 35 de milioane de antreprenori independenți să uh, angajeze oameni, pentru că în momentul în care angajezi o persoană, ai, te confrunți cu riscuri mai mari și deseori se ia decizia să nu fie să nu fie angajat personal pentru că crește riscul. Apoi, ultimul uh, punct. Acest program, uh, Comisia ITRE a pus în aplicare programul Erasmus pentru antreprenori. Aș dori să știu dacă aveți deja experiență cu acest program și cum funcționează acesta în practică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Doamna Ford are cuvântul. Thank you. Just a couple of points about, um... Aș dori să spun câteva uh, despre conflictul care a reieșit din cele două prezentări. Știm cu toții că IMM-urile uh, sunt mai numeroase Uh, decât uh, companiile mari. Aceste IMM-uri activează în uh, domenii foarte diferite, unele sectoare cu o creștere mare, altele cu creștere mică. Domnul Hendrix a spus că nu trebuie să creăm noi obstacole. Domnul Rubrix a spus că faptul că atunci când e un al doilea angajat e deja un obstacol. În Marea Britanie, uh, când uh, vrei să uh, plătești mai mulți angajați, deja te confrunți cu probleme. Deci, trebuie să vedem vrem, așa cum spunea al doilea uh, orator, uh, să avem uh, situații speciale uh, uh, prin care să excludem uh, IMM-urile sau, din contră, vrem să avem uh, texte legislative care se aplică tuturor, uh, fără a spune, de exemplu, că această parte din uh, lege nu se aplică IMM-urile. Uh, când uh, m-am ocupat de IMM-uri în regiunea mea, m-am ocupat de chestiuni precum legislația, drepturi uh, la concedii de maternitate pentru companii foarte mici, de asemenea legislație privind mențiunile alimentare, Poate că unele IMM-uri uh, nu trebuie să respecte aceleași condiții în acest domeniu al mențiunilor de sănătate ca precum companiile mari. Întrebarea mea este următoarea. Uh, atunci când înaintăm amendamente, trebuie să ne întrebăm dacă aceste texte legislative ar trebui să se aplice tuturor? Și aici uh, trebuie să ne gândim mai departe, să vedem care este impactul amendamentelor noastre și Uh, de asemenea să ne gândim că acest principiu, uh, să gândim la scară mic, nu, mică nu ar trebui să fie principiul călăuzitor peste tot. Deci aș vrea să existe condiții uh, valabile pentru toată lumea și nu ca uh, IMM-urile să trebuiască să uh, lupte pentru condiții speciale pentru ele. Noi ar trebui să vedem uh, ce prevederi legislative se aplică IMM-urilor pentru uh, companii cu 10 angajați, cu 25 și așa mai departe. Dar nouă ne revine să dovedim că toate aspectele din textele noastre se aplică tuturor. Apoi ați spus ceva foarte interesant, că uh, unele texte legislative pot avea un uh, impact negativ asupra IMM-urilor și ar trebui logic să ne întrebăm de ce să votăm un astfel de text legislativ. Aveți dreptate, vă sprijin pe deplin. Pe de altă parte, cred că, într-adevăr, trebuie să avem texte legislative care să se aplice companiilor mari și de aceea ne facem noi griji uh, în legătură cu uh, carteluri, uh, oligopoluri și companii foarte mari. Și e clar că legislația trebuie să se aplice acestor, dar trebuie să aducem dovada că aceste texte legislative ar trebui să se aplice și IMM-urilor. Și de asta ar trebui să vorbim când vorbim despre excepții de scutiri pentru IMM-uri. Mulțumesc, domnul Jean-Pierre Rodi acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc experților noștri. Aș dori să mă refer la poziția domnului Hendrix, care a criticat foarte mult poziția comisiei. Sper că e cineva de la comisie în sală, că mesajul va ajunge acolo și că uh, nu vom avea doar noi parlamentarii dezbateri între noi. Ce spune domnul Hendrix? El spune că nu e nevoie de scutiri pentru IMM-uri, ci că ar trebui ca toate regulile să fie simplificate mă întreb dacă nu am putea în dezbatere, în loc să avem scutiri pentru IMM-uri, să venim cu un principiu politic, respectiv că simplificarea e o chestiune legată de competitivitate pe continentul nostru și că e un aspect uh, important în concurența cu uh, omologii noștri, India, uh, China, Brazilia, Statele Unite, Corea și să avem reguli specifice pentru anumite companii. Să nu avem o scutire pentru IMM-uri, ci reguli specifice pentru marile companii Uh, în, pentru companiile mai ales care uh, uh, sunt pot finanța, pot fi finanțate din bani publici. Dacă astfel de companie ar avea, de exemplu, ar ajunge la faliment, atunci consecințele sociale și publice ar fi foarte grave. Un alt aspect de ordin general în dezbatere, dar interesant, și care se aplică mai degrabă grupului Stoiber. Domnul Barroso a prelungit mandatul acestui grup uh, foarte bine, dar eu aș dori să știu care sunt măsurile pe care președintele Barroso le-a făcut din propuneri, le-a ales din uh, propunerile dumneavoastră. Din raportul intermediar pe care l-ați supus atenției, a ținut cont de o serie de sugestii? în uh, funcționarea Comisiei, pentru că eu am un regret. Regret faptul că statele membre nu sunt reprezentate, pentru că complexitatea administrativă, povara uh, care apasă pe umerii IMM-urilor vine de la nivel național. Aspectele fiscale, sociale, uh, simplificarea ar trebui să se facă între Uniunea Europeană și statele membre și ar trebui să avem o obsesie, respectiv să dorim să avem un uh, continent uh, pe care să domnească încrederea, pentru că patronii de IMM-uri sunt uh, suspectați. Cred că ar trebui să fim mai strict, mai severi cu cei care fac fraude și să avem încredere mai mare în aceste niveluri regional, național și european, dar mai ales să cultivăm încrederea între Europa și statele membre. Mulțumesc! Domnul Bernstein. Tak, fru formand. Øh, mit øh, spørgsmål rejser... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la <clears throat> povara administrativă. Nu o să repet ce a spus uh, antevorbitorul meu, sunt de acord uh, total cu el, însă pe mine în acest domeniu mă interesează tot ce am făcut. În 2001 am început și Uh, ne-am dat seama că Parlamentul European, Consiliul și Comisia nu fac uh, decât să uh, încurajeze prin textele legislative povara administrativă. De fiecare dată când venim cu un nou strat legislativ, nu facem decât să răutățim povara administrativă. În cazul IMM-urilor, cred că ar trebui să uh, fixăm obiective foarte clare, să nu tot vorbim și să uh, părăvrăgim. Această, uh, acest obiectiv de 25% pe următoarea perioadă ar fi extrem de utilă. Deci e nevoie de obiective concrete. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. O să dăm cuvântul experților, uh, în primul rând domnul Hendricks. 5 minute. Mulțumesc! Domnul Rubich a părăsit uh, sala. Doream să încep prin a răspunde la întrebările sale și să reacționez la uh, observațiile dumnealui. Cred că trebuie să vedem care sunt motivațiile micilor patrori. De ce lansează, de ce aleg să creeze o companie? Cred că se știe și nu prea se știe. Primul motiv e că un antreprenor dorește să își vadă visul cu ochii. E visul de o viață și nu pentru că vrea să facă bani. Vrea pur și simplu să creeze ceva și e prima motivație, să nu uităm acest lucru. În al doilea rând, avem nevoie de un mediu propice, deci o legislație de calitate care să permită unui antreprenor să, vină, să devină un antreprenor performant. Apoi, obiectivul unei companii, și s-ar putea și aici să avem de-a face cu uh, motivația, deci de ce un, uh, o persoană creează o întreprindere, nu, și repet, scopul lui nu este să uh, creeze locuri de muncă. S-ar putea să vă șocheze, dar uh, Uh, un patron își dorește să își conducă afacerea. Nu, uh, prima lui motivație nu e să aibă angajați. Dacă are nevoie de angajați uh, suplimentari, atunci va angaja pe cineva, dacă e nevoie pe plan economic și dacă are și fonduri pentru a angaja o persoană în plus. Cum putem să încurajăm tinerii să creeze întreprinderi. E o problemă și pentru asociația noastră. Uh, Comisia uh, în anii 90 a dat publicității recomandări pentru statele membre. Care este uh, principala problemă în ce privește transferul antreprenorial? O reprezintă sensibilizarea deci aici intervin uh, organizațiile noastre, asociațiile noastre. Trebuie să-i informăm pe antreprenori în uh, stadiu precoce, uh, cu 10 ani înainte ca ei să facă transferul antreprenorial. Apoi trebuie să fie foarte bine informați în ce privește legislația privind patrimoniul, în general, dar și faptul că dreptul societăților nu este uh, prielnic transferului antreprenorial și în multe cazuri nu are nimic de a face cu legislația europeană, ci cu legislațiile naționale. Și aici, încă o dată, evidențiez recomandările foarte bune ale Comisiei Europene. Din păcate, ele nu au fost uh, transpuse total uh, la nivel național. La întrebarea doamnei Ford, nu cred că avem o divergența de opinii. Sigur că n-am avut decât 10 minute la dispoziție pentru a-mi uh, prezenta poziția în ce privește o mai bună reglementare. Dar am uitat să spun că pe lângă abordarea Think Small, trebuie să introducem și principiul proporționalității. Sigur că uh, anumite texte legislative ar trebui să se aplice doar marilor companii, dar cred că aici e vorba de scutire Mă refer, de exemplu, la centrale nucleare, nucleare și astfel de, uh, de societăți. În acest domeniu al scutirilor legislative, în raport există o confuzie foarte mare între scutiri și regimuri simplificate. Se amestecă aceste două, uh, două concepte diferite în raport. Deci trebuie să facem o uh, distinție foarte clară și în acest domeniu poziția noastră este foarte fermă. Suntem pentru regimuri simplificate pentru uh, IMM-uri și așa mai departe. Deci nu cred că avem o problemă suplimentară. Doamna Fortas mai spus în legătură cu prezentarea mea că IMM-urile vor avea probleme de intrare pe piața internă, uh, pe uh, barierele, piedicile există, da, e adevărat, însă dacă scutim micro-întreprinderile, aceste barieri uh, vor fi și mai ridicate. Noi credem că, din contră, barierele pot fi doborâte prin această abordare Think Small First și uh, aceasta uh, în mod adecvat. Sper că am răspuns la toate observațiile uh, și uh, întrebărilor domnului Rubiș. Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul domnului Gucea. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, domnul Rubiș a vorbit de stimulente. Stimulente pentru companii. Ce vă pot spune din experiență e că companiile nu-și doresc stimulente, își doresc doar ca viața să fie puțin mai simplă își doresc ca uh, mijloacele de acțiune pe, pe care le au la dispoziție să fie mai simple, sistemele să fie mai simple. Deci uh, nu trebuie să vorbim de uh, un sistem de apărare pentru IMM-uri, nu ar trebui să avem sisteme mult mai simplificate, să uh, înlăturăm toate obstacolele, toate piedicile. Sunt de acord cu domnul Hendrix. E adevărat că companiile își doresc să facă afaceri și un patron de IMM, de exemplu, nu are timp de pierdut pe citit uh, legislații, texte legislative complicate. Trebuie să nu uităm uh, din vedere acest uh, să pierdem din vedere acest aspect esențial. Sigur că o campanie mare își permite uh, să angajeze, să aibă un, departament special care uh, să studieze textele legislative uh, foarte stufoase, dar un IMM nu are acest timp prețios la dispoziție. Domnul Odi a spus că există o contradicție între, uh, vor, între cei doi vorbitori, între mine și antevorbitor. Însă, în Regatul Unit, șomajul este atât de mare și dacă toate companiile ar putea angaja, probabil că problema șomajului ar dispărea pur și simplu în Marea Britanie. Însă e nevoie de un sistem mai ușor care să faciliteze angajarea nu vorbim despre legislația muncii, nu vorbim de chestiuni legate de angajare, dar în orice caz ar trebui să simplificăm procedurile de angajare. Nu mă refer aici la protecția consumatorilor, la chestiuni legate de sănătate. Eu spun doar că avem nevoie de sisteme mai simple pentru că companiile își petrec timp prețios uh, completând formulare și așa mai departe. Deci trebuie să evităm risipa, de timp acolo unde putem. Domnul Odie a vorbit de simplificare, care ar trebui să fie un principiu călăuzitor. Suntem de acord. Într-adevăr, principiul roșu pentru companii, pentru IMM-uri, ar trebui să fie simplificarea. N-am dorit să se simplifice legislația. Ne-am dorit ca companiile și cetățenii să înțeleagă legislația, deci legislația ar trebui să fie mai ușor de înțeles, de citit. Dar în ce privește aceleași reguli uh, pentru marile companii și IMM-uri, să nu uităm că e vorba de realități complet diferite. Deci avem nevoie de regimuri simplificate pentru IMM-uri. Și în anumite cazuri aș fi chiar pentru scutiri. Iar în ceea ce privește grupul la nivel înalt, am făcut uh, numeroase propuneri. Parlamentul European și Comisia la începutul acestui an Consiliul și Parlamentul au ajuns la un uh, acord în ce privește un sistem de scutiri pentru uh, directive care se aplică microcompaniilor și aceasta în parte și în urma uh, propunerilor făcute de către grupul nostru la nivel înalt. Deci se pare că Comisia a preluat deja o parte din propunerile noastre și le transpune în uh, practică. Iar în ceea ce privește statele membre, Există un uh, grup de reprezentanți ai statelor membre care e asemănător cu uh, grupul nostru. Propu uh, comisia a propus să existe ac- deci acest grup, uh, o mai bună reglementare, format din experți naționali și grupul care are o misiune mai uh, europeană și uh, care este grupul nostru. În ce privește obiectivele, obiectivele deja înregistrate, într-adevăr, unele obiective deja au fost uh, atinse. Am avut acest obiectiv de a reduce povara administrativă cu 25%. Pot să vă spun că acest obiectiv a fost atins, am reușit să reducem povara administrativă cu 25%. Bineînțeles că o parte din obiectivele noastre sunt în curs de atingere, nu au fost deja atinse. Mulțumim uh, pentru aceste intervenții. Am terminat și cu runda a doua de dezbatere. Aș dori să mulțumesc uh, experților noștri, mulțumesc uh, deci domnilor Hendrik și Gucea, mulțumesc raportorilor noștri și încă o dată mulțumesc în numele Comisiei noastre. la On doit un, un moment plus. Nous n'avons pas de... personne il va mettre... Il faut changer l'eau aussi.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 cambio per la terzo Am făcut schimbul aici la prezidiu. Prezidiu putem trece la a treia parte a audierii noastre. Începem. Această a treia rundă. Avem ceva timp la dispoziție pentru că nu avem multă lume în sală. Avem deci ceva timp la dispoziție. Aș dori să dau cuvântul domnului Cloche, director al uh, Business Europe. Vă rog. Madam Chairman, ladies and gentlemen, let me thank you very much. Doamna președinte, doamnă și domnilor, mulțumesc pentru această invitație și vreau să felicit Comisia dumneavoastră pentru această inițiativă. Există un consens larg împărtășit care spune că subiectul de față care ajută IMM-urile, adică ajutarea IMM-urilor de a se impune pe plan internațional, conține mai multe aspecte. În primul rând, cum să lărgim aspectul de oportunități pentru acestea, oportunități comerciale, deci tot ce înseamnă partea comercială, apoi întărirea competitivității acestora pentru a putea să uh, fie dotate pentru a participa la competiția, concurența internațională, apoi un lanț eficient de servicii, de sprijin pentru acestea pe plan național, regional și european, elemente care funcționează în mod complementar. Mă voi referi la acest al treilea subiect care se regăsește în centrul comunicării Comisiei Small Business Big World, haideți să începem cu sistemul general de sprijin care există în acest moment și care, după câte știți, include mai bine de 300 de programe publice pentru a sprijini eforturile de promovare pe plan internațional a acestor întreprinderi. Este acest sistem adecvat? Este el eficace? După părerea noastră, la Business Europe, noi considerăm că acest sistem există și cu siguranță este o cutie de instrumente utilă pentru a ajuta aceste întreprinderi să se implice, să, să investească pe plan internațional. Însă, această cutie de instrumente nu este suficient de bine uh, realizată pentru a uh, putea spune că aceste întreprinderi chiar își realizează potențialul. Există lacune și există oportunități care nu sunt exploatate suficient când vine vorba de sinergii. Iată de ce comunicarea Comisiei dorește să vină cu o dimensiune suplimentară pentru a sprijini eh, IMM-urile pe plan internațional, pe piețele internaționale. E vorba deci de eh, dimensiunea europeană. Ea nu trebuie să fie prezentă peste tot, cu orice preț, uh, să nu fim uh, totuși naivi. Într-adevăr, tratatele ne dau un context în care promovăm politica comercială europeană. Aceste tratate sunt un fapt și uh, sunt de asemenea un cadru cât se poate de realist și de eficace în cadrul căruia uh, se desfășoară o serie de uh, servicii de sprijin pentru IMM-uri, o serie de servicii, dar nu toate. Nu toate, deci, vizează întreprinderile. Multe dintre ele vizează firmele și corporațiile mari. Este clar că pentru o firmă aceste servicii de sprijin pot fi strategice, pentru altele sau alt tip de servicii Aici se poate vorbi mai mult despre un avantaj concurențial, de economii de scară și de competitivitate în general. Deci, noi dorim ca această dimensiune europeană și implementarea inițiativelor de profil comune să fie făcute, dar respectând două principii. În primul rând, economii la scară și punerea în comun a eforturilor și forțelor care să ducă la costuri minime și producție maximă pentru întreprinderile care doresc să iasă pe viața internațională și a doua condiție, pentru ca aceste servicii să funcționeze, aceste servicii să nu fie ceva uh, strategic pentru aceste firme, ci să fie pur și simplu un, uh, o parte a competitivității lor. Este vorba până la urmă de gestionarea planului de aprovizionare sau a planului de producție. În, în ambele cazuri trebuie să se aplice cele două condiții. Business Europe sprijină propunerea Comisiei care sugerează o nouă împărțire, diviziune a muncii uh, privitoare la aceste servicii una pe plan național și alta pe plan european, bazată pe o strategie win-win. Toată lumea are de câștigat. Ideea este de a ușura uh, și a facilita crearea unor uh, noduri și centre de unde se poate extrage informație legată de legislația în toate țările. Accesul la aceste centre de informație trebuie să fie asigurat atât pentru IMM-urile europene afiliate uh, acestor rețele și care contribuie cu informații la rândul lor, cât și uh, să fie accesibile IMM-urilor neafiliate. Putem să ne închipuim că e vorba aici de informații foarte importante legate de funcționarea pieței legislativă, fiscală, etc. Uh, a unei piețe. Aceste servicii trebuie să fie gratuite, de bună seamă, însă servicii mai specializate ar putea să fie uh, făcute contra cost. Și, apropo de aceasta, noi uh, sprijinim introducerea de stimulente financiare în programul COSME pentru a uh, facilita schimbul de informații și de bune practici pe plan transfrontalier între acești furnizori de servicii. Comisia dorește, în primul rând, o cartografiere a serviciilor existente pentru a identifica oportunitățile de cooperare inteligentă. Și noi totuși spunem că această cartografiere trebuie să includă și un element calitativ real oferit de aceste servicii, adică o evaluare calitativă a serviciilor respective, pentru că în lipsa acesteia ar fi imposibil să avem o cooperare cu adevărat solidă. Acum câteva comentarii legate de EEN. European Enterprise Network cu cei 600 de parteneri ai săi, rețea care se concentrează pe cercetare, inovare, și pe promovarea pe piața internaționale a firmelor. Membrii noștri ne spun că această rețea EEN și resursele aferente este percepută în mod diferit de la o țară la alta. Și astfel, IMM-urile au o atitudine mai mult sau mai puțin pozitivă față de rețeaua respectivă în funcție de țara în care se găsesc. În anumite țări membre, serviciile oferite de rețeaua EEN nu sunt nici integrate și nici coordonate sau nu completează inițiativele locale, regionale și de multe ori apar suprapuneri și activități superflue. superflue. Pe viitor, Organizarea EN și serviciile sale trebuie să fie uh, desfășurate într-o manieră mai proactivă în teritoriu și această rețea trebuie să fie ea prima care să caute firme interesate să fie promovate pe plan internațional și nu invers. Ne bucură faptul că Comisia este conștientă de faptul că ceva trebuie făcut în acest sens. Pentru a progresa într-adevăr, este nevoie de a face o evaluare a rețelei respective, nu bazat numai pe date statistice generale, ci și elemente calitative de evaluare, de evaluare a modului în care aceste servicii furnizate și dacă acestea au dus într-adevăr la intrarea pe piața internațională a firmelor respective sau nu. Iar această rețea și soarta ei depinde mult și de mm, modelele de guvernanță, modelul de guvernanță adoptat actualmente. Se pare că tipul de guvernanță adoptat uh, actualmente nu este adaptat pentru uh, cooperarea cu alte asociații, mai ales asociațiile firmelor și mediului de afaceri. Iată una dintre problemele care trebuie să fie abordate uh, în cadrul luării de, de decizii și iată Comisia poate vine cu propunere în acest sens. Bineînțeles, de ce nevoie de îmbunătățiri și toate lucrurile acestea trebuie să fie făcute dintr-o dată, adică pe toate planurile. Comisia trebuie să se angajeze să analizeze uh, Uh, și să optimizeze toate rețelele și uh, structurile existente pe plan uh, național și european care să ajute IMM-urile. Această evaluare trebuie făcută mai ales în cazul programului COSME și trebuie să se vadă în ce măsură și dacă se îndeplinesc condițiile pentru a continua acțiunile deja uh, începute și pentru a iniția unele noi o evaluare mai amplă ar trebui să includă și acele EU SME Center, centrele UE IMM, colaborările din cadrul clusterelor, precum și programele de training, de instruire. Noi, Business Europe, susținem cu precădere IMM-urile și internaționalizarea acestora prin intermediul clusterelor, prin intermediul consorțiilor de export și altele. Aceste consorții pentru export sunt uh, unele dintre cele mai bune instrumente la dispoziția imm care doresc să facă export și ne bucură faptul că Comisia plănuiește mai multe lucruri în acest sens, inclusiv punerea pe picioare a unui consorțiu internațional, precum și sprijinirea trainingului formării unor manageri specializați. În sfârșit, în concluzie, doamnelor și domnilor, m-aș întoarce la uh, partea mai strategică și să subliniez în ce măsură această internaționalizare a imm trebuie să fie cumva introdusă în toate politicile noastre. Lucruri care, de fapt, din păcate, nu au apărut în momentul în care s-a revizuit directiva privind cerințele de capital ale băncilor. Este păcat. Uh, și ne bucură totuși că băncile sunt cele care au această inițiativă. Totuși, o altă problemă este legată de strategiile de localizare și delocalizare care uh, implică o serie de țări emergente. Măsura în care multe corporații mari europene lucrează cu IMM-uri mici locale, iar aceste strategii nu trebuie deloc să primească unda noastră verde. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Karl Harblet, Camera de Comerț a Austriei. Vă mulțumesc. Doamna președinte, domnilor și domnilor, membrii Parlamentului European, eu iau cuvântul în fața acestei comisii reprezentând uh, pe cineva care a fost activ în acest domeniu timp de 20 de ani. Camera comercială austriacă merge înapoi în timp până în anul 1848, an de când originează. În, în forma actuală, organizația noastră a fost stabilită în 1940, 1946. Fac parte 440.000 de societăți din Camera noastră de Comerț și foarte multe IMM-uri. Organizația noastră uh, susține cauza europeană. Noi uh, uh suntem activi și în uh, Eurocamere, organizația Euroșombră. Ne dorim consolidarea instituțiilor europene, cum este Parlamentul European și Comisia Europeană. Facem parte din uh, sistemul întreprinderilor uh, Europene din uh, Austria, considerăm că este, această rețea este un element puternic de sprijin al IMM-urilor și în procesul de internaționalizare a acestora. Camera de Comerț austriacă are un uh, mandat legal încă din anul 1946 să financeze și să opereze agenția de uh, comerț extern, Advantage Austria, așa cum se numește. Deci, cred că această organizație este cea mai veche organizație care promovează comerțul extern în Europa. Este activă în acest domeniu deja de 65 de ani și mă voi referi la câteva puncte care, din punctul uh, nostru, sunt importante în, acest, uh, în această dezbatere. Avem aproximativ 150 de birou, 115 birouri peste tot în uh, lume. Deci suntem foarte apropiați de reprezentantele oficiale de ambasadele austriece peste hotare și, după cum am spus, aproximativ 20.000 de societăți austriene se bucură de serviciile noastre. Organizăm mai mult de 1000 de evenimente de internaționalizare, publicăm la fel mai mult de 1200 de Uh, documente, de broșuri uh, referitoare la acest uh, proces de internaționalizare. Avem și o platformă internet care este vizitată de mai mult de 2 milioane de persoane în fiecare an. Și nu ar trebui să uităm că procesul de internaționalizare începe tot timpul la noi acasă, pe piața locală și faptul că există un acces uh, complet la rețeaua regională și provincială a birourilor Camerei noastre de comerț este un lucru crucial. Aș uh, dori să mă refer la uh, faptul dacă promovarea comerțului funcționează sau nu, pentru că de acest lucru trebuie să țină seama uh, Comisia Europeană. Cred că există unele studii, unul este relevant din partea Băncii Mondiale, ca să ne arată foarte clar că promovarea comerțului funcționează foarte bine, mai ales în cazul IMM-urilor care nu au uh, informațiile suficiente și nu au resursele uh, suficiente. Dar trebuie să, există, să fie respectate câteva criterii. Promovarea trebuie să fie făcută ținând seama de necesitățile fiecarei uh, societăți uh, în parte trebuie să poată fi trasă la răspundere în, în fața uh, comunității uh, antreprenoriale. Deci acest lucru trebuie făcut doar în momentul în care uh, funcția statului nu mai funcționează. Și apoi un punct care nu ar trebui uitat în dezbaterea uh, europeană. IMM-urile trebuie să înțeleagă dacă sistemul de promovare, de, de sprijinire este prea complex, IMM-urile nu vor fi Uh, nu vor fi interesate de asemenea uh, posibilități. Deci trebuie să fie un sistem accesibil și care să fie unul de încredere. După cum am spus, în Austria avem uh, sentimentul că uh, sistemul este apropiat de IMM-uri, este uh, promovat de Camera de Comerț Federală în cooperare cu Camera de Comerț Locală. Uh, Serviciile noastre sunt oferite atât în Austria cât și în exterior. Um, serviciile noastre sunt finanțate de membrii uh, camerei noastre și, în plus, există și o finanțare suplimentară din partea Ministerului de Economie care sprijină programe specifice care, din punctul nostru de vedere, um, au nevoie de uh, finanțare suplimentară și au um, niște obiective specifice legate de anumite domenii, de exemplu. Deci, este vorba de programe pe care noi nu le-am putea finanța singuri. Din punctul nostru de vedere, internaționalizarea Uniunii Europene este o dezbatere nouă. Uh, și Uniunea Europeană s-a implicat în acest proces. Cred că Comisia are un loc crucial și v-ați referit la acest lucru și în, prezentarea anterioară. Uh, politicile comerciale și accesul la piețe sunt puncte importante. Cred că ce face Comisia face bine, dar ar putea să fie și mai uh, apropiată de, de necesitățile la nivelul fiecărui stat uh, membru și la nivelul uh, IMM-urilor. Cred că trebuie să ținem seama de uh, experiențele uh, externe în moment, a întreprinderilor care au intrat pe piața europeană Cred că să facem un lobby european ar fi un factor important. De exemplu, Serviciul European de Acțiune Externă va consolida, din punctul meu de vedere, poziția europeană și eu am văzut exact care sunt experiențele în Japonia și în uh, China, unde există un Consiliu European de Afaceri, un grup uh, care a grupat toate camerele de comerț bilaterale europeno-japoneze în Japonia și a fost un uh, for foarte bun pentru a discuta accesul pe piață, standardizare și așa mai departe, bariere um, necomerciale. Cred că o asemenea abordare funcționează foarte bine și, din punctul meu de vedere, ar putea să existe niște programe complementare. Domnul Rubic s-a referit la programul Erasmus pentru, antre- pentru întreprinzători. Um, Comisia Europeană are diferite instrumente la dispoziție pentru a demonstra cum pot funcționa diferitele programe la nivelul întreprinderilor, oferind programe de pregătire la fața locului în Japonia pentru reprezentanția uh, IMM-urilor europene, bazându-se pe experiența deja acumulată. Știu foarte bine că foarte uh, foarte multe întreprinderi care au participat la asemenea, în asemenea programe sunt implicate acum în Uh, exporturi importante în, uh, în statele respective. Unde nu funcționează lucrurile foarte bine, în serviciile acordate fiecarei uh, întreprinderi în parte. Deci există o competitivitate foarte mare în același sector, de exemplu, între întreprinderile mici și mijlocii din Austria și Germania. La fel se întâmplă și cu întreprinderile din Italia, Franța și tot mai mult și cu întreprinderi din Republica Cehă sau din um, statele din Europa de Est. Se pune Uh, întrebarea dacă există o valoare adăugată a unor târguri internaționale de promovare a schimburilor comerciale. Eu încă trebuie să înțeleg cum poate funcționa un sistem european uh, să fie un sistem care să fie înțeles de uh, întreprinderi. Aceasta este o provocare la care până acum, din păcate, Uniunea Europeană nu a, nu a putut să găsească un răspuns corespunzător. Pentru a Uh, rezuma. Accesul pe piață este o provocare pentru Uniunea Europeană, indiferent că este vorba de IMM-uri sau de alte întreprinderi. Cred că nu ar trebui să uităm că uh, exporturile se merg înspre anumite piețe, India, Brazilia uh, și așa mai departe. Deci, IMM-urile fac parte în aceste piețe din lanțul de furnizori. și uh, abia după aceea, după ce trec prin această etapă de furnizori, vor acumula um, experiența necesară. Deci trebuie să ne gândim care sunt obiectivele pe care le avem pentru fiecare piață în parte și Comisia, în momentul în care abordează situația din statele BRIC, BRICS, uh, nu se gândește prea mult la situația IMM-urilor și poate așa uh, trece peste anumite puncte din promovarea comercială care ar trebui să fie adresate. Procesele de lobby cred că sunt foarte importante, vizitele în extern din partea Comisiei sunt importante, dar trebuie să fie foarte clar ce are de câștigat o societate până la urmă vizita domnului Tajani, uh, de exemplu, din America Latina, am încercat să o promovăm, dar nu a fost foarte clar pentru întreprinderile care ar fi fost interesate să participe în acest proces de promovare care uh, este obiectivul vizitei respective și în momentul în care lucrurile au devenit clare, întreprinderile și-au pierdut interesul trebuie să existe o strategie europeană pentru a, pentru a duce la o standardizare și cred că acest lucru poate porni de la procesele de promovare a schimburilor comerciale existente deja în uh, statele membre, cum este Italia și Franța și așa mai departe, care sunt bine reprezentate în, în uh, piețele emergente. Apoi, o vizibilitate mai mare poate ajuta la o mai mare eficacitate și mai apropiu de sfârșit, dar cred că întotdeauna trebuie să înțelegem uh, faptul că procesul de acces la piețele internaționale, la IMM-uri, este un proces uh, în evoluție și uh, tot timpul uh, situația de acasă este foarte importantă. Uh, și sprijina pe piață trebuie să fie, uh, să fie de competența statelor naționale și cred că și Parlamentul European trebuie să-și exprimă uh, poziția, dar nu va avea un efect, un efect concret la fața locului. Deci întreprinderile au nevoie de parteneri de, de încredere. Apoi, Uh, activitatea Uniunii Europene trebuie să țină seama de cerere, să demonstreze că există o uh, valoare adăugată uh, clară, să trebuie să evite dublarea unor, unor măsuri existente și știm că acest lucru există. În China se întâmplă, de, de exemplu, acest lucru. Deci, în China se dublează serviciile puse la dispoziție de statele membre cu uh, serviciile Uniunii Europene și uh, asemenea măsuri trebuie luate doar dacă se uh, garantează cheltuie, cheltuirea uh, adecvată a banilor contribuabililor europeni. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc, domnul Rubi, care acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să accentuez faptul cât de importantă a fost această uh, prezentare. Trebuie să ne întrebăm în ce direcție trebuie să meargă Uniunea Europeană. Ar trebui să mergem înspre simplificare, înspre transparență, înspre a uh, da o ofertă clară imemorilor noastre. În ultimul timp a vizitat Brazilia, am vizitat Emiratele Arabe Unite și peste tot tema, prima temă uh, abordată de comunitatea de afaceri uh, este situația vizelor și în, în uh, comisia noastră am impus o ușurare a regimului vizelor pentru cercetători, pentru oameni de știință. Cred că există o directivă în acest punct de vedere și poate ar trebui să începem să ne gândim la o ușurare a regimului de vize pentru IMM-uri, pentru societăți care sunt active în activitatea de export, care s-ar putea bucura de, o, de, un, asemenea, de un asemenea regim de viză. Și m ar interesa care sunt părerile dumneavoastră. Apoi aș dori să vă întreb uh, care este situația cu uh, diplomele obținute. Recunoașterea diplomelor rămâne un lucru bilateral. Mă întreb dacă pe viitor nu ar, trebui, nu ar putea fi încheiate niște acorduri bilaterale între Uniunea Europeană cu diferite state um, din lume. Cred că diplomele și recunoașterea diplomelor uh, reprezintă un punct fundamental. Apoi, aspectul legat de dubla impunere, dubla impozitare. Care este situația aici? Um, cred că dubla impozitare ar trebui să devină o prioritate mai mare a Uniunii Europene, tocmai în contextul în care ne dorim o poziționare mai bună a exporturilor europene pe plan global. Și dacă este să, să comparăm situația cu Emiratele Arabe Unite, unde nu se, nu se plătesc, de exemplu, uh, Uh, impozite deloc, um, vom avea probleme foarte mari să rămânem în continuare competitivi. Deci aș dori să știu care este părerea dumneavoastră aici. Vă mulțumesc. Domnul Prodi are cuvântul. Eh, grazie, signor Presidente. Eu... Ehm, Vă mulțumesc, eh, doamnă președinte. Aș dori să pun o întrebare mai generală. În uh, ultimul program cadru de cercetare, programul cadru cu numărul 7, s-a propus crearea unor platforme tehnologice europene. Pentru IMM-uri, uh, cererile în domeniul cercetării și al dezvoltării au fost favorizate. De asemenea, au fost încurajate și relațiile cu întreprinderile cu companiile mai mari. Însă, cu timpul această idee s-a diluat și mi-e pare rău pentru că cred că dacă uh, studiem problema din perspectiva uh, zonelor puternic uh, industrializate din uh, Italia, ne dăm seama că uh, se creează clastere, așa numitele clastere de întreprinderi care sunt uh, înființate și știm că uh, foarte multe uh, societăți, multe companii activează în același domeniu de producție. Și evident că interesul comun ar trebui să prevaleze. Mă gândesc, de exemplu, și la normele de protecție a mediului. Și astfel ar trebui să avem o cooperare mai strânsă în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește crearea de noi produse. Dacă ne gândim la UE 2020, poate că ar trebui să revenim la ideea la care mă refeream, respectiv la platformele industriale, pentru ca IMM-urile și marile companii să fie implicate. Mulțumim, uh, domnului Prodi are cuvântul acum Patrița Toia. Și eu vă mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante. Uh, am, ne-ați dat uh, foarte multe informații și ne-ați pus pe gânduri atât pe noi, Parlamentul European, cât și pe și Comisia Europeană. Aș dori să mă refer la ceva ce s-a spus în prima prezentare, reprezentant, în cea, cea a reprezentantului Business Europe. Ați spus că e nevoie și sunt uh, de acord cu dumneavoastră și noi, uh, Comisia Uh, noastră, Comisia Parlamentară, ar trebui să ne implicăm. Ar trebui să avem o evaluare cantitativă și calitativă în legătură cu felul în care funcționează rețeaua europeană a întreprinderilor. Noi ne-am bazat pe această structură EN, uh, ne-am pus multe speranțe în ea și nu o putem pur și simplu da uitării. Pentru că în multe domenii a apărut uh, pur și simplu spontan și am constatat că la nivel uh, regional și la nivel local uh, foarte mulți factori s-au implicat în acest uh, proiect de rețea europeană a întreprinderilor. Însă, în anumite zone, din lipsă de interes, această rețea a fost cumva abandonată, lăsată în orice caz să funcționeze de capul ei. Și mă întreb dacă n-am putea să ne coordonăm eforturile și să avem o abordare mai europeană. Mulțumesc, nu a mai cerut nimeni cuvântul. Deci, dau cuvântul experților domnului Daniel Cloche, în primul rând. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Dacă e să răspund în ordine inversă și să încep cu ultima întrebare, în ce privește rețeaua europeană a întreprinderilor, cred că într-adevăr a sosit momentul să vedem dacă nu putem îmbunătăți această rețea pentru a ne asigura că această rețea este bine uh, coordonată, că sunt preluate prioritățile mediului antreprenorial. Știm că avem două structuri manageriale, avem un grup din care fac parte statele membre, dar și țările terțe, și apoi așa numitul Senior Advisory Group și o altă structură creată în contextul antreprenoriatului și a inovării, Comitetul de Antreprenoriat și de Inovație și pentru că câteodată există unul, maxim doi reprezentanți din partea statelor membre, ne-am dat seama că acești uh, reprezentanți nu uh, cunosc uh, suficient de bine realitatea mediului de afaceri și cred că ar fi momentul să creăm o nouă structură managerială în care partenerii, că e vorba de mediul academic, de agențiile de dezvoltare regională sau de reprezentanții comunității a mediului de afaceri, în care toți, toți factorii implicați să aibă ocazia de a influența definirea uh, priorităților uh, programelor anuale, dar și a programelor pe termen lung. Pentru a mă referi la cele spuse de domnul Prodi, are dreptate și salut întrebarea pe care mi-a adresat-o, pentru că nu am avut uh, suficient ocazia să uh, pun accentul pe faptul că internaționalizarea IMM-urilor trebuie să uh, fie reflectată în toate politicile uh, europene și în uh, politica de cercetare și inovare. Sigur, e modul cel mai bun de a promova cooperarea între IMM-uri și marile companii. Și aici avem o experiență empirică, avem aceste platforme tehnologice europene care au creat ceva așteptări legate de această interacțiune care urmau să ne furnizeze informațiile necesare, datele necesare. Ele nu au funcționat chiar așa cum ne-am uh, așteptat, dar uh, sperăm ca până în 2020 acest concept de cooperare integrată uh, prin intermediul parteneriatelor public-privat sau a urmăririi unor obiective transversale să uh, devină realitate. Și în orice caz trebuie să profităm de toate oportunitățile care ne sunt oferite de aceste platforme. Indubitabil, și aici mă refer la întrebarea domnului Rubich, recunoașterea calificărilor ar fi utilă pentru IMM-uri și chiar și pentru microentități care câteodată se internaționalizează, pentru că astfel ele ar putea avea echipe în străinătate și Aici am putea să facem progrese în contextul negocierilor bilaterale sau multilaterale. Nu sunt uh, chiar specializat pe probleme fiscale, dar și domnul Odi a, a spus acest lucru mai înainte în cadrul dezbaterii, cred că obiectivul nostru ar trebui să fie condiții egale pentru toată lumea și ar trebui într-adevăr să examinăm uh, sistemele uh, fiscale care intră în uh, competiție la nivel european, pentru că nu putem să avem să, să tolerăm sisteme fiscale în contradicție care să penalizeze IMM-urile. Domnul Rubiș, într-o formulă foarte inspirată, a spus că nu trebuie ca eforturile IMM-urilor să fie uh, spulberate și să, uh, ca aceste IMM-uri să fie împiedicate să reinvestească în uh, companie. Iată uh, contribuția mea. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Carl Hartleb. Themen, die Sie angesprochen haben, pentru a răspunde pe scurt lucrurilor amintite de domnul Rubic, un regim mai ușor de viză, cred că împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să fie posibil să avem un proces de acordare a vizelor care să fie mai eficient și mai ales pentru, în domen- pentru cercetători în domeniul uh, tehnologic, dar și pentru oameni de uh, afaceri ar trebui să găsim o reglementare uh, prioritară. Și acest lucru ar trebui să fie posibil în cadrul spațiului Schengen. Cred că toată lumea uh, înțelege că ar trebui să ne stabilim clar prioritățile și necesitățile. Și apoi, Uni- uh, Uniunea Europeană va trebui să discute de primirea unor uh, imigranți uh, înalt calificați în uh, Austria, de exemplu, discutăm despre primirea unui imigranți pe baza um, capacităților științifice și de afaceri. Uh, cred că din punct de vedere al recunoașterii diplomelor uh, s-au făcut foarte mari progrese. Există platforme bune pe care le putem folosi, de exemplu, în statele uh, Uh, în care se vorbește limba germană, există un, un uh, sistem dual, există trebuie să se pună întrebarea cum cum se, pot, cum se poate ajunge la un sistem mai ușor de, recun- de recunoaștere a diplomelor. Aceasta este o temă, o discuție foarte importantă în contextul uh, șomajului între tineri din, uh, din Europa din punctul de vedere al sistemului uh, fiscal, dacă vor exista acorduri bilaterale sau nu. În mod sigur trebuie să discutăm despre această temă. Dumneavoastră v-ați uh, referit la Emiratele Arabe uh, Unite cu zona liberă de taxare de acolo. Poate în contextul relațiilor comerciale internaționale ar trebui să uh, exercităm mai multe presiuni pentru că situația trebuie echilibrată cumva. În legătură cu tehnologiile acum, domnul Brody s-a referit la acest punct. Internaționalizarea tehnologiilor este o temă esențială, pentru că aici sunt active întreprinderile mici și mijlocii care au nevoie de uh, acces pe piața internațională și este vorba de acces înspre Statele Unite, uh, China, India, Japonia și trebuie să facem mai mult, trebuie să creăm noi platforme din acest punct de vedere și Uniunea Europeană prin uh, intermediul uh, promovării cercetă- domeniului cercetării a făcut foarte multe lucruri, dar cred că există puncte care pot fi continuate, de exemplu, la Uh, marketing. Uh, firmele tehnologice sunt firme inovatoare, investesc foarte mult în cercetare și nu mai au foarte multe uh, resurse pentru o comercializare pe plan internațional. Și cred că în acest punct organizații ca noastră ar putea să, să ajute. Doamnei Toia, doresc să-i mulțumesc, să mulțumesc și eu pentru remarcile dumneai, dar la întrebarea dumneai a răspuns deja colegul meu. Bine, abbiamo concluso anche questo terzo. Președinte, am terminat cu a treia rundă de dezbateri, ultima parte a audierii noastre. Aș dori să mulțumesc uh, experților noștri, mulțumesc uh, invitațiilor pentru prezență. Vă rog să vă reluați locul în sală. Vă mulțumesc. am uh, dorit uh, să inovăm puțin și având în vedere că încă mai avem ceva timp la dispoziție, am câștigat de fapt timp uh, față de programarea inițială. Nu se întâmplă prea des acest lucru, mai ales datorită prezenței scăzute a colegilor. Și având în vedere că avem uh, raportori foarte competenți, înainte de a ajunge la concluzii, la concluziile domnului Ruby și domnului uh, Kreutzmann, poate am putea să facem câteva observații pe marginea dezbaterii de astăzi. O să avem o primă rundă de intervenții înainte de concluzii și vă rog să luați uh, cuvântul, ținând cont de dezbaterea de astăzi, de întrebările adresate și poate să veniți cu completări la răspunsurile pe care deja le-ați dat. Bineînțeles că uh, ar fi util poate să vă ascultăm încă 4-5 minute. Domnul Lau. Vă mulțumesc, doamnă președintă, pentru posibilitatea pe care am dat aici la sfârșit să-mi exprim uh, părerea față de această dezbatere pe care am avut-o. Mă bucură faptul că am discutat despre rețeaua întreprinderilor europene. M-a bucurat faptul că s-a consolidat părerea conform căreia, în, în primul rând, trebuie să țină seama de partenerii care fac parte din această rețea, a căror ar trebui să fie consolidat pe viitor. Um, știm foarte clar că tema internaționalizării la nivelul acestei uh, rețeli nu este reflectată suficient de bine din punct de vedere instituțional. Uh, există un conflict între agenția operativă acestei rețele și comisia. Și pe viitor, după anul 2015, ar trebui să facem propuneri pentru a vedea cum va, vom putea ține seama de temele pe care le-am discutat și astăzi. Trebuie să depășim însă pentru acest lucru foarte multe obstacole administrative, asemenea obstacole administrative uh, nu se regăsesc doar pentru IMM-uri, ci și pentru toți partenerii, pentru toate întreprinderile care fac parte din EE. Apoi, alte multe teme uh, pot fi discutate în uh, cadrul rețelei ENN de exemplu, schimbul de specialiști, găsirea unor parteneri adecvați în uh, această rețea. Cu această problemă se confruntă nu doar întreprinderile din uh, Germania, dar și în alte state, să existe posibilitatea de a agi scurte, implicarea studenților în asemenea stagii. Și cred că și aici ar putea fi îmbunătățite uh, lucrurile și mă bucură că s-a atins și tema educației, recunoașterea calificărilor și aici trebuie găsite sinergiile necesare și uneori poate ne ajut, ne-ar ajuta o etichetă de genul EN sau o etichetă europeană care ar trebui să fie considerată un subiect important uh, uh, pentru întreaga rețea EN și nu doar pentru domeniul relațiilor externe. Apoi, mi se pare important, pe baza acestei dezbateri, să ajungem la o coerență între diferitele activități. Există o legătură întotdeauna între, între activitățile de pe piața internă și uh, economia externă. Există o legătură între activitatea Comisiei în statele terțe și din acest punct de, de vedere ex, lipsește o coerență între aceste niveluri uh, lipsește um, lipsește sprijinul politic în uh, statele uh, terțe, uh, sprijin politic pentru a asigura un acces pe piață. Cred că ar exista posibilitatea implicării mai puternice a rețelei EEN din păcate nu se dorește implicarea uh, actorilor din rețeaua EN și Până acum suntem activ mai mult în cadrul Eurochambra, Camerelor de Comerț Europene. Eu nu pot să explic nici unei, uh, unei întreprinderi mici și mijlocii care este valoarea adăugată în momentul în care el ar trebui să se adreseze unei camere care le reprezintă în India sau în China și așa mai departe, din momentul în care el nu are un adevărat partener acasă, în Germania, cu care să-și rezolve uh, problemele. Cam acestea au fost uh, remarcile mele referitoare la dezbaterea pe care am avut-o astăzi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat această ocazie. Grazie, la parola. Mulțumesc, uh, domnul Spada. Sì, <clears throat> eh, devo dire che è stato molto interessante, soprattutto la parte che riguardava eh, gli aspetti. Mulțumesc foarte molto. Aș dori să mă refer la uh, reducerea poverii administrative, un subiect foarte important pentru IMM-uri, pentru că reducerea birocrației e foarte importantă pentru aceste întreprinderi care au un uh, efectiv redus și care uh, se ocupă mai ales de activitatea principală a uh, întreprinderii. În ceea ce privește ajutoarele, cred că trebuie să facem o distinție foarte clară. Eu cred că ajutoarele sau subvențiile acordate produselor nu merg în direcția cea bună, nu creează creștere, ci duc la o creștere a consumului. Însă dacă dorim să creștem uh, productivitatea și competitivitatea întreprinderilor și dacă vrem să-i ajutăm pe cei care uh, investesc în cercetare și în inovare și care exportă, ajutoarele în acest domeniu sunt foarte importante și aș dori să revin și uh, asupra acestei uh, uh, idei de zone economice speciale în care să existe scutiri și exonerări fiscale. În țările în curs de dezvoltare, dar nu numai, Uh, sunt uh, alte probleme. În Italia ne confruntăm cu uh, tarifele foarte ridicate la energie. Toate aceste ajutoare permit întreprinderilor să-și reducă costurile de producție și să fie mai competitive, ceea ce reprezintă un aspect foarte important din perspectiva noastră. Și în aceeași ordine de idei, vă pot da un exemplu Am încercat să uh, lansez proiecte cu țări uh, din Asia pentru a uh, crea o întreprindere în regiuni din astfel de țări asiatice Uh, beneficiam de scutiri și de exonerări fiscale, de stimulente foarte interesante. Poate că ar trebui să ne gândim și noi la astfel de soluții. În ceea ce privește dimensiunea întreprinderilor, cred că e foarte important uh, să ne referim mai ales la creștere, pentru că creșterea, ea, creșterea ea e cea care permite întreprinderii să se extindă. Nu doar să uh, genereze locuri de muncă suplimentare, ci să creeze avuție, bogăție. Deci ar trebui să ne referim mai ales la activele întreprinderii care permit uh, întreprinderilor să se dezvolte. Domnul Hendrix. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, uh, doamna președinte. Aș reacționa uh, la două chestiuni. În primul rând, în ceea ce privește rețeaua EEN și cele spuse de doamna Toia, era vorba de acele evaluări cantitative și calitative ale rețelei. Astăzi s-au spus aici niște lucruri legate de o bună funcționare a rețelei, uh, europene pentru întreprinderi. Mm, da, uh, este adevărat că în anumite țări această rețea funcționează așa cum trebuie, însă noi, din experiența noastră, am observat că în majoritatea țărilor, totuși, această rețea nu funcționează așa cum trebuie. Și de multe ori uh, aceasta este din cauza modului de guvernanță sau a managementului acestei rețele domnul Clochet a vorbit despre punctul de vedere al Business Europe, dar problema fundamentală este următoarea, și anume că astăzi structura rețelei nu reflectă diversitatea și paleta de tipuri de întreprinderi și afaceri existente în diferitele țări, pentru că e vorba de un peisaj extrem de diversificat. Este vorba, până la urmă, de o lipsă de coerență Ă, dar nu voința ne lipsește când vine vorba de a coopera cu alte organizații. Dar, ă, și mai, și, dar să nu uităm însă că însă structura rețelei ă, face că lucrurile să nu fie așa de simple, deoarece avem chiar și organizații publice, autorități publice care sunt uh, partea rețelei. Chiar e vorba de puncte de contact la ministere. Uh, și, deci, o diversitate întreagă de tipuri de organizații prinse în această rețea. Și aceasta este problema. Problema este că e, nu ar trebui să fie o rețea localizată e, uh, și centrată pe interesele întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii. Ei sunt principalii actori, nu este cazul astăzi. Este vorba deci de o reformare în profunzime a acestei rețele de care este nevoie Uh, pentru a putea să reflectăm diversitatea regăsită pe plan național și local. Doamna Ford a mai spus ceva legat de acea mai bună reglementare opt-in, problema unei optări, a unei opțiuni uh, în ceea ce privește acceptarea sau nu, sau respectarea legislației, nu așa se pune problema, nu așa uh, nu aceasta este logica. Uniunea Europeană a fost creată pentru toți, pentru toți cetățenii, pentru toate structurile, pentru toate firmele și pentru toți întreprinzătorii. Nu e vorba de a opta sau nu pentru ceva. Ideea este, din potrivă, de a îmbunătăți mediul în care evoluează IMM-urile, dar și firmele în general. Și acest mediu trebuie să fie propice pentru toată lumea. Tocmai asta este problema pe care eu am menționat-o cu această idee de optin Și este exact linia pe care merge comisia. Comisia spune, dacă vreți, da, puteți să optați ca IMM, ca micro să respectați legislația. Structurile acestea pot oricând să adopte legislația este uh, o opțiune pentru ele, dar asta este o problemă, așa cum am spus mai devreme, pentru că legislația europeană nu este concepută având în minte nevoile IMM-urile, ci, din potrivă, este croită după calapodul intereselor firmelor mari și nu e deloc adaptată specificului IMM-urilor și cu atât mai puțin pentru micro-întreprinderi. Mulțumesc! domnul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Poate că ă, toți cei care ascultă aceste dezbateri pot să-și dea seama că e vorba de un mediu foarte complex, se critică și ă, să zicem, aspectul politic, organizarea pe plan intern a membre, etc. Însă noi putem să facem ceva, putem să simplificăm, să ușurăm viața cetățenilor și a antreprenorilor. Eh, pot să vă dau un exemplu eh, nu știu dacă este bun sau rău, dar pot să vă dau, deci, exemplu unei autorități sau unei organizații locale care eh, a primit bani europeni și care, bineînțeles, este supusă controlului uh, privitor la modul în care a cheltuit acest bani. E bine, s-a făcut un audit, uh, banii au fost cheltuiți uh, așa cum trebuie, cu excepția unui capitol și uh, s-a considerat că o parte din acești bani trebuie să fie dați înapoi, dar era vorba de câțiva eurocenți. Vă dați seama ce 0,39 de eurocenți, vă, vă, cenți, vă dați seama ce birocrație când, care cum a fost ea uh, declanșată de aceste cerințe europene. Este clar că aplicarea acestor reguli la nivelul autorităților locale, urbane, etc., uneori îmbracă forme absolut ridicole și aici iarăși venim la problema sau la dezbaterea privind o mai bună reglementare, better regulation. Uh, și mă refer aici la modul în care sunt redactate rapoartele, etc. Și aș face un apel, aș lăsa un apel. Uh, când vorbim despre această mai bună reglementare, trebuie să luați într-adevăr în calcul interesele imm să nu creăm poveri suplimentare și limbajul trebuie să fie unul cât se poate de simplu, de lizibil, cu cât mai simplu, cu atât mai bine, astfel încât și aceste întreprinderi să poată să înțeleagă despre ce e vorba cu legislația europeană. Mulțumesc foarte mult! Domnul Cloche, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Câteva observații stârnite de această discuție legată de reducerea poverii administrative, pentru că în cursul acestei dezbateri Ehm, m-a frapat cumva aspectul eh, alb și negru. Alb sau negru. M-a frapat faptul că nu există cale de, mej- de mijloc. Fie se propune o scutire totală pentru IMM-uri și micro eh, sau din potrivă noi, la Business Europe, ni se pare că uh, această logică nu este bună și, de fapt, este o, o abordare greșită a propunerei comisiei, pentru că dacă o citiți cu atenție, vedeți că ce se propune nu, se, nu este vorba de, o, de, de propunerea unei scutiri sistematice, ci e vorba de o ușurare uh, a poverii administrative când vine vorba de uh, toată procedura de studiu de impact. Pentru că de aici începe să fie cartografiată situația întreprinderilor mici și mijlocii și a ceea ce ele pot sau nu pot să suporte. Exact acest, acest exercițiu a fost uh, efectuat anul trecut, el a fost terminat în noiembrie 2011, așadar, și s-a ajuns la concluzia că, într-adevăr, uh, ceea ce se propune, și anume acel SMI test, testul MMM-uri, trebuie să arate exact acest lucru, și anume dacă da sau nu, MMM-urile pot sau nu să suporte sau să respecte anumite lucruri. Este o idee excelentă, pentru că uh, în felul acesta se și responsabilizează întreprinderile. Se vorbește mult despre o serie de inventatori geniali din Statele Unite, dar îi găsim și în Europa. Am aflat despre 15 inventatori, o echipă mică, dar îndrăzneață de la München, din Germania, care se ocupă cu componente auto, a inventat o felul de lucruri ă, și cred că, iată, e un exemplu care ne arată că trebuie să facem totul pentru a nu îi îngreuna cu respectarea legislații Uh, atât de complexe și să fim conștienți de părți din legislație care nu sunt adaptate și nici proporționale în raport cu nevoile imm uh, Ne trebuie un regim simplificat. În caz contrar, uitați-vă, aceste tipuri de inițiative legate de componente auto, materiale compozite, etc., n-au cum să dea roade. Eu cred că pe undeva propunerea comisiei nu a fost bine înțeleasă. Pentru că dacă ar fi înțeleasă, iar într-adevăr dec- ar declanșa o adevărată, uh, adevărat pas înainte pentru IMM-uri. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Hartlet. I would uh, maybe like to make one more comment. Aș face un comentariu legat de situația în care se găsește Europa. Domnul Rubic a spus că o bună parte din IMM-uri, 30%, peste 30% exportă, este o, este o cifră bună. Ce trebuie să facem noi este să vedem în ce măsură acest comerț și promovarea comerțului este și ceva economic, pentru că de multe ori se promovează exporturi cu niște corțuri uriașe. Să vă dau un exemplu, uh, modul în care, de exemplu, o firmă austriacă face afaceri în Germania și de ce infrastructură are nevoie acolo. Dacă se duce în Germania și închiriază un birou, deja costurile sale cresc foarte, foarte mult. Deci este nevoie de un uh, teren de joc echitabil și de atingerea unei mase critice în acest sens. Și atunci, iată, simplificarea ar însemna, într-adevăr, o reducere a poverii administrative pentru IMM-uri, inclusiv pe piața europeană și aceasta ar fi cea mai bună soluție pentru ca pornind de la această bază, întreprinderile să crească în Europa și apoi să meargă pe plan internațional. Iată o chestiune care trebuie dezbătută în continuare. Grazie. Eh, la parola a Julien Guerrier della Commissione e poi a Rubig. Grazie. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais exprimer nos remerciements. Aș dori să mulțumesc sprijinului uh, organizat. Aș dori să mulțumesc părților participante pentru sprijinul uh, pe care ni l-au uh, acordat și care se reflectă foarte bine și în proiectul de raport al domnului Rubiș. În acest context, rețeaua întreprinderi europene, EN, suntem uh, de acord cu toate observațiile făcute, făcute, știm că e loc de mai bine, știm că se pot uh, aduce îmbunătățiri uh, guvernanței acestui, acestei rețele. Încercăm să avem indicatori de impact pentru programul COSME pentru a îmbunătăți intervenția Uh, celor care participă la rețea, dar trebuie să punem lucrurile în perspectivă. Partenerii acestei rețele sunt uh, uh, selecționați în urma unor licitații, vor exista noi licitații anul viitor, care vor acoperi viitorii ani noi propuneri, bineînțeles, vor fi binevenite. Uh, rețeaua este în contact uh, strânsă pe teren cu IMM-urile și bineînțeles că totul depinde de uh, dorința organizațiilor gazdă de a acorda o vizibilitate acestui sprijin care este furnizat de către la nivel înalt european și de a permite companiilor să profite de oportunitățile oferite de către piața unică. Trebuie să mai reamintim că evaluarea finală a programului uh, antreprenorial. A confirmat faptul că uh, EN, într-adevăr, a dus la rezultate foarte bune. Această evaluare este calitativă și a dovedit și faptul că utilizatorii, IMM-urile care folosesc serviciile acestor, acestei rețele sunt mulțumiți, dar este și o evaluare cantitativă care ne-a arătat că în ultimii 5 ani, uh, de la începutul, de la lansarea programului SIP, impactul acestei rețele asupra cifrei de afaceri a întreprinderilor care au beneficiat a fost de mai bine de 450 de milioane de euro. E, într-adevăr, un impact uh, uh, important uh, pe care nu trebuie să-l uităm. Această rețea a permis și uh, lansarea unor instrumente care încurajează și înlesnesc uh, participarea întreprinderilor la procesul de luare deciziilor comunitare. Aceste instrumente SMI Feedback sau FSME IMM Panels uh, permită companiilor să transmită Comisiei informații în legătură cu obstacolele sau cu piedicele cu care s-au confruntat la nivel european și astfel Comisia are posibilitatea să verifice pertinența și eficiența potențială a reglementărilor pe care le uh, propune acest, legate de aceste programe de politici în curs de pregătire și care vizează IMM-urile. Vă mulțumesc! Mulțumim! Are acum cuvântul domnul Rubich și după aceea domnul Cruzman pentru concluzii. Vă mulțumesc, domnul președinte. Doresc să mulțumesc tuturor pentru această discuție, pentru că pentru noi toți este important să definim în mod repetat problemele și să găsim, să căutăm soluțiile la aceste probleme. Și este foarte bine să avem opinii cât mai diferite din partea cât mai multor organizații. Cred că cel mai important lucru este că avem nevoie de mai multe produse și de servicii în Europa, servicii și produse care să fie cumpărate de consumatorii de peste tot de pe planetă. Trebuie să vedem cum putem ajunge la această situație și poate nu ne putem bucura de cele câteva miliarde de euro care sunt uh, planificate din, la, la plan, pe plan uh, european, ci poate ar trebui să există și un, uh, o participare din partea statelor naționale la garantarea diferitelor credite. Deci cred că statul ar trebui să se implice și la purtarea riscului. Poate ar fi posibil că, de exemplu, ca 30% din uh, veniturile luate de stat, din uh, profiturile plătite de, de societăți, să fie alocate uh, garantarea, pentru garantarea unor credite, riscurilor unor credite. Ar fi un, o asemenea măsură ar fi un instrument foarte util pentru a sprijini lichiditatea de care au nevoie societățile pentru a face investițiile necesare. Și la sfârșit aș dori să spun că peste tot pe această planetă, toți oamenii au același obiectiv. Fiecare dorește să câștige mai mult, să aibă mai mulți bani în buzunar și uh, cred că este corect să ne așteptăm ca cineva care are o educație mai bună să câștige și mai mult. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Rubi, și acum are cuvântul domnul Kreutzmann. Doresc să mulțumesc pentru opiniile care ne-au fost prezentate astăzi. Există unele lucruri care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie promovate. Ar trebui să încercăm să definim niște linii foarte clare, niște granițe foarte clare între uh, strategia 2020 și COSME pentru a putea pune la dispoziție fondurile necesare atât pentru întreprinderi cât și pentru um, cei care consiliază întreprinderile respective. Cred că uh, obligațiile de raportare ar trebui să fie cât mai uh, simple. Ar trebui să vedem dacă putem să avem definiții alternative a IMM-urilor. Uh, ar fi important să transmitem semnale foarte clare întreprinderilor referitoare la, pro, la programele unde ei ar avea posibilitatea de accesare a fondurilor. În plus, ar trebui să punem uh, accent și pe regulile de transfer a întreprinderilor. Vedem Uh, deseori că în cadrul întreprinderilor de dimensiuni mijlocii există dificultăți de transfer a conducerii întreprinderilor, a proprietății întreprinderilor în cadrul unei familii. Deci ar trebui să găsim posibilități de reglementare aici pentru a le permite acestora să păstreze locuri de muncă în continuare. Doresc să mulțumesc tuturor pentru părerile pe care ni le-au uh, prezentat Uh, în această dimineață și un alt lucru trebuie să fie clar. Programul COSME trebuie să fie cât mai simplu. Cu cât este mai puțină birocrație, cu atât este mai bine, pentru că doar așa întreprinderile vor fi interesate să participe la acest program. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! În numele comisiei noastre doresc să mulțumesc tuturor uh, participanților pentru prezentările dumnealor excelente. Domnul uh, Rubi și domnul Kreutzmann se vor ocupa în continuare de această temă și în câteva minute vom iniția dezbaterea și discuția pe care am planificat-o cu domnul Oettinger. Mi s-a spus că dumnealui a venit deja, deci în 3-4 minute probabil că va fi intra în sală. Bene, cominciamo subito anche perché abbiamo a disposizione soltanto. Începem direct pentru că avem la dispoziție doar o jumătate de oră. Și asta înseamnă că trebuie să respectăm strict timpul de vorbire, să-i mulțumim, să mulțumim domnului comisar Oettinger pentru faptul că a venit în fața comisiei noastre. Poate până la urmă totuși vom avea 40 de minute uh, la dispoziție și doresc să-i dau uh, cuvântul domnului comisar și dumnealui trebuie să respecte uh, strict timpul. 10 deci, minute aveți la dispoziție, după care vom avea întrebări. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru uh, invitația de a participa la schimbul de opinii în legătură cu uh, punctele principale în activitatea Comisiei referitoare la uh, politica energetică, care este situația referitoare la proiectele legislative la care lucrăm și care sunt punctele principale la care vom lucra în anul 2012, dar și în anii următori. În primul rând, proiectele la, ca- la care lucrăm acum. Uh, întâlnirile tripartite durează, se desfășoară și acum în legătură cu uh, eficiența energetică, propunerea unei direct- directive europene și, în al doilea rând, în legătură cu relațiile internaționale. Uh, politica energetică externă, între ghilimele. Doresc să mulțumesc Parlamentului și raportorilor pentru colaborarea foarte bună pe care o avem. Și cred că în legătură cu ambele dosare, în următoarele luni vor fi luate hotărâri importante. Din punctul de vedere a acordurilor internaționale, m-aș bucura dacă dumneavoastră, în calitatea de parlamentari, ați putea să, exercita, să exercitați mai multă presiuni să sprijiniți mai mult obligativitatea măsurilor, pentru că nu există niciun dubiu. Um, statele membre sunt uh, limitate să uh, au un interes limitat din punctul de vedere al reprezentării externe al Uniunii Europene printr-un singur glas. De ieri seara, responsabilii din acest, din acest domeniu am primit reprezentanți din Azerbaijan pentru a începe un dialog trilateral despre magistrala transcaspiană și avem nevoie de o poziție comună puternică pentru a ne um, pentru a ne consolida poziția externă. Și tocmai de aceea, propunerea de astăzi și uh, sprijinul dumneavoastră este cerut în acest moment. Din punct de vedere al eficienței energetică, împreună cu Parlamentul luptăm uh, consecvent în continuare. Avem nevoie de măsuri obligatorii, de instrumente care funcționează uh, cu adevărat și trebuie să convingem Consiliul uh, că oferta făcută de el nu este suficientă pentru atingerea obiectivelor de reducere cu 20% pe care ne-am stabilit-o. Președinția daneză este un partener foarte bun și ne dorim să ajungem la un rezultat înaintea lunii iunie și consider că există șanse pentru a face acest lucru. Apoi, al treilea dosar legislativ este cel al platformelor offshore în larg și a securității pe aceste platforme gaziere și petroliere. Se poartă negocieri dure pe fond, dar mergem înainte. O majoritate a statelor membre nu acceptă o directivă, ci își, își doresc un regulament pentru a avea mai mult spațiu de manevră. Eu cred că, din acest punct de vedere, vom avea o hotărâre în, al doilea, în a doua jumătate um, acestui an. În acest moment, pregătim trei comunicări care sunt importante și pentru dumneavoastră. În primul rând, o comunicare în legătură cu momentul în care, punctul în care ne aflăm înspre completarea pieței interne, apoi în ce situație ne aflăm în uh, promovarea Uh, noilor uh, energii. Apoi, care este situația în legătură cu captarea și sequestrarea dioxidului de carbon? În continuare, considerăm că această tehnologie este uh, necesară. Ieri am vizitat uh, Norvegia, unde uh, tocmai a fost inițiat un mare proiect de uh, demonstrativ. Pe mine mă îngrijorează situația uh, legată de cele șase proiecte care, pentru care sunt pre, este prevăzută o, o, un sprijin financiar de un miliard de euro. Din păcate, captarea și sequestrarea dioxidului de carbon nu progresează foarte bine. Există mai multe uh, motive. Prețul dioxidului de carbon, pentru că uh, sistemul de de comercializare a cotelor de emisii nu funcționează foarte bine, prețul este prea, prea mic deci aceasta este o problemă, dar și uh, procedura de autorizare nu funcționează foarte bine. De exemplu, în Germania nu există prevederi legislative în acest punct de vedere. Deci punerea în aplicare a obiectivelor noastre europene merge foarte greu înainte. Și desigur vă stau la dispoziție cu detalii mai multe dacă doriți. Acum, în legătură cu testele de rezistență a centralelor uh, nucleare, am primit Uh, raportul pe care îl cerusem este un raport uh, util, dar este un raport care trebuie să fie completat, trebuie să fie aprofundat, mai ales în legătură cu aspectul legat de, uh, de situația centralelor noastre nucleare, dacă vor face uh, față, de exemplu, unui atac uh, extern prin, cu ajutorul unui uh, avion. Mai avem nevoie de uh, timp până în septembrie și apoi vom face o propunere aprofundată legislativă. Avem uh, dezbate interesate în legătură cu fel de parcurs uh, referitoare la energie pentru, orizont, pentru orizontul 2050. Se pune întrebarea dacă pentru următorul deceniu ar trebui să propunem niște uh, obiective uh, obligatorii, deci uh, obiectivele 20-20-20 până în anul 2020, dacă acestea ar trebui să fie mai ambițioase pentru uh, emisia, reducerea emisiei de dioxid de carbon, pentru reducerea um, consumului energetic și pentru uh, mărirea procentajului de energie regenerabilă și, din toate aceste puncte de vedere, va trebui să facem propuneri în a doua jumătate a acestui an. Răspund. Răsp- domnul Almu- uh, domnul Almunia lucrează la un cadru referitor la relocalizarea emisiilor de, de dioxid de carbon. Ce trebuie să facem pentru a uh, evita relocarea anumitor uh, industrii, pentru a evita acest uh, fenomen de uh, mutare a emisiilor de dioxid de carbon, să vedem care sunt necesitățile uh, fiecărui sector în parte. Apoi, trebuie să lucrăm în continuare la bugetul european. Știți foarte bine că în a doua jumătate a acestui an va trebui să luptăm pentru facilitatea Connecting Europe și va trebui să luptăm pentru infrastructura europeană. Cred că avem argumente foarte bine ca în următorii ani să avem 1 până la 1,5 miliarde de euro pentru cofinanțarea um, infrastructurilor um, legate de gazul natural și aș dori să vă rog să faceți reclamă la dumneavoastră acasă, la dumneavoastră acasă, pe lângă guvernele dumneavoastră să investească în infrastructuri energetice europene. Pentru că dacă se face acest lucru, se fac economii. Dacă fiecare stat membru face singur uh, o asemenea investiție, lucrurile vor fi uh, mai uh, scumpe. Dacă este să luăm spațiul uh, Mării Nordului, uh, Franța, Luxemburg, Germania, Danemarca, Norvegia, uh, Anglia și așa mai departe. Dacă pentru parcurile uh, offshore uh, există investiții, investiții europene, acestea vor fi mai, mai reduse dacă, în comparație cu situația în care fiecare stat în parte are propriul plan de investiții în acest domeniu. Apoi, în anul următor vom face propuneri referitoare la proiecte pentru care există un interes comun european. Să vă dau un exemplu și aici. Vedem uh, lucruri uh, interesante în uh, spațiul din estul Mării Mediterane, Israel, Cipru, Grecia și Turcia. În acea zonă se uh, fac acum uh, foraje pentru a vedea dacă există un volum suficient de mare de gaze naturale dacă acest lucru se, se stabilește, atunci uh, există planuri pentru a, pentru a construi gazoductele necesare care să transporte această resursă înspre Europa Centrală și Est. Deci suntem activi în toate regiunile europene și credem că, din punctul de vedere al uh, accentului pe următorii ani, infrastructura europeană este foarte importantă și facilitatea uh, Connecting Europe trebuie să devină o realitate. Apoi, standardizarea uh, rețelelor inteligente și a contoarelor inteligente. Uh, de acest lucru se leagă și programul nostru Smart Cities, orașe inteligente. Trebuie să avem programe exemplare prin care să arătăm uh, cum pot fi legate toate aceste uh, aspecte, contoare, rețele inteligente, rețele inteligente de transport. Deci să avem programe care să devină un exemplu pentru alte uh, regiuni europene. Acestea sunt punctele principale ale programului nostru din acest an și din anul 2013 Uh, nu m-am referit la orizontul 2020 și uh, cercetarea, deși și acestea reprezintă puncte principale ale um, activității noastre. Grazie, Oettinger. Mulțumim, domnule comisar. Doamna Del Castillo a cerut prima cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc uh, pentru uh, prezența dumneavoastră aici, o nouă uh, întâlnire pe tema dialogului structurat. Ne-ați schițat o vedere de ansamblu asupra situației. Ne-ați prezentat dosarele care urmează să fie negociate și ce s-a întâmplat până acum. Avem ceva timp la dispoziție, deci aș dori să vă pun o întrebare pe o chestiune specifică pe care ați abordat-o spre sfârșitul intervenției dumneavoastră. În propunerea Comisiei Connecting Europe facilities. Uh, se desprinde faptul că dezvoltarea infrastructurii energetice trebuie să meargă mână în mână cu infrastructurile uh, telecom. Sinergiile între aceste două structuri trebuie să convergă și aș dori să știu dacă Comisia intenționează să dea publicității o propunere legislativă pentru că aceste, aceste rețele inteligente, smart grids, uh, să fie însoțite de un cadru juridic de bază pentru că ele să poată fi uh, puse în aplicare așa cum trebuie. Mulțumesc, uh, doamna Herzog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezență. Aceste întâlniri uh, sistematice pe care le avem uh, formal cu dumneavoastră la comisie și informal pe culoarele Parlamentului uh, sunt foarte importante. În orice caz, e, cooperarea cu dumneavoastră este, depășește așteptările noastre inițiale. Uh, noi, uh, socialiștii, sperăm ca directiva uh, privind eficiența energetică să fie finalizată cu prima lectură și sperăm ca acest dialog tripartit să ne permită să închidem dosarul. Uh, Prita Thompson, raportorul din partea socialiștilor și președinția daneză sunt uh, dornici să se întâmple acest lucru. Sper și eu că vom reuși. Știu că e mai ușor când putem începe cu eficiența energetică astăzi decât să o rafinăm uh, mai târziu și să pierdem timp util. Deci suntem de acord cu dumneavoastră. Sunt raportor pentru politica externă a Uniunii Europene și sper ca în această dupămasă, prin votul nostru, să dovedim că Parlamentul e unit împreună cu raportorii din umbră. Am uh, avut o relație foarte proactivă, am obținut foarte multe și sperăm că și comisiei îi vor plăcea sugestiile dumneavoastră, dar dorim să exercităm presiunea asupra statelor membre pentru că cred că ele trebuie să înțeleagă că solidaritatea e cuvântul cheie în domeniul energiei. Și deci salutăm acțiunile statelor membre care merg în această direcție și cu astfel, de pași sunt uh, pașii în direcția potrivită. Uh, care ar trebui să se întâmple mai ales la fața locului. Salutăm din documentele din toamnă, dar trebuie să vă spun că îmi pare rău că testul de rezistență nu va fi finalizat așa cum s-a promis până luna iunie. Uh, speră, speram să obținem un raport cât mai repede cu putință. Sigur că înțelegem că securitatea e foarte importantă și că securitatea trebuie să primească prioritate, deci dacă uh, trebuie să așteptăm până în septembrie, să așteptăm uh, pentru raportul comisiei, poate că e mai bine decât să primim un raport nefinalizat în iunie. Însă aș dori să subliniez faptul că constatăm că o parte din decizie într-o parte din statele membre au ca consecință participarea în proiecte internaționale și neplătirea onorarilor pe termen lung uh, și se subminează astfel securitatea uh, energetică. Aș dori în final să mă refer la faptul că pe lângă uh, uh facilitatea de conectare a Europei și pe lângă infrastructura inteligentă am dorit să avem un plan, dorim ca uh, cercetarea în domeniul energiei să fie, să primească prioritate. Sper să vorbiți, chiar dacă nu e chiar de competența dumneavoastră această temă. Și eu sunt, vin din Ungaria și sper că, într-adevăr, să uh, obținem un acord uh, bun cu Azer și uh, îmi pare rău că am luat decizia inversă, dar sper să obținem și aici uh, satisfacția, pentru că e important pentru Europa. Mulțumim. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, trebuie să vă disciplinez, dar uh, timpul ne presează foarte tare. Nu, vă rog să nu depăsi, depășiți mai mult de 3 minute, colega uh, Hol acum. Mulțumesc, mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare de ansamblu foarte utilă a tuturor celor care se întâmplă și salut mai ales accentul pe care îl puneți pe uh, aceste teste de rezistență, spuneți că doriți ca ele să fie uh, detaliate și uh, spuneați că doriți ca și legislația europeană să se alinieze în consecință pentru ca reactoarele nucleare să fie sigure. Două aspecte, pentru că cred că nu v-ați referit în mod specific la ele. Uh, legislația cu privire la folosirea uh, terenurilor indirectă. Așteptăm propunerea Comisiei de 2 <coughs> ani și de câte am înțeles, negocierile la uh, Comisie au progresat. Ne spuneți când putem primi informații mai clare în legătură cu această propunere legislativă și apoi Comisia a venit cu o propunere în ce privește securitatea forărilor uh, offshore uh, de, pentru gaz și petrol. Parlamentul și-ar dori să avem mai degrabă o directivă și nu un regulament. V-ați gândit să retrageți regulamentul și să repropuneți o directivă, având în vedere că poate că ne-am putea mișca mai repede în acest domeniu? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rebecca Harms acum. Ja, auch ich möchte mich bedanken. Da, și eu doresc să mulțumesc pentru posibilitatea de a pune întrebări concrete în legătură cu temele actuale cu care se ocupă Comisia și dumneavoastră, domnule Oettinger. Pe mine mă interesează în tema legată de tezele, testele de rezistență. Ce anume în vizitele care se fac în centralele nucleare ar trebui clarificat? Ați spus că este vorba de întrebări legate de efecte din exterior. Eu nu știu exact ce înseamnă în mod concret acest lucru. Sper că ne veți clarifica acest punct. Și în acest moment m-ar interesa dacă pentru toamnă există un acord cu statele membre, conform căreia directiva referitoare la siguranță ar trebui să fie revizuită și doresc să știu dacă statele membre sunt pregătite să accepte standarde comune obligatorii cât mai uh, stricte în această directivă, pentru că nu ați reușit să impuneți un, un acest lucru în, în prima încercare. Apoi, tot în legătură cu testele de rezistență în urma experienței din uh, Fukushima, care um, este părerea specialiștilor uh, Comisiei Europene vis-a-vis -vis de uh, părerea experților japonezi care sunt de părere că controlează situația din Fukushima. Știm foarte bine că cei care sunt uh, activi acolo la fața locului spun clar că nimic nu se află sub control, radioactivitatea uh, crește în continuare și, și oamenii care trăiesc la o depărtare destul de importantă sunt supuși uh, radioactivității și aș dori să știu în acest context dacă experții europeni discută, discută scenariul uh, catastrofei din uh, Fukushima. Pentru că noi în Europa am plecat de la premisa că uh, în Europa se va întâmpla un scenariu similar cu ce s-a întâmplat la Cernobâl, uh, faptul că există probleme la un singur reactor, nu la mai multe reactoare și că uh, asemenea probleme se petrec într-o zonă unde nu există o populație foarte densă. Deci doresc să știu dacă există uh, o, un proces de regândire a întregii uh, protecții în asemenea cazuri. Doamna comisar, îmi pare rău că am venit un pic târziu și, din păcate, am pierdut niște lucruri, am fost la alte comisii, M-a interesat comentariile legate de descoperirea de zăcăminte de gaz și petrol în bazinul mediteranean. Având în vedere aprovizionarea cu energie în Europa, asta ar trebui să pară o veste foarte bună. Deci noi resurse chiar la noi în bătătul. Înțeleg că cea mai bună cale de a transporta acest uh, gaz și, ol ar fi, a, și petrol ar trebui prin, uh, să se treacă de deci, cerutele prin a, uh, nordul Ciprului și prin Grecia. Situație un pic complicată. Mi-ar plăcea să știu ce credeți despre acest lucru. Cred că ar trebui să devină prioritară uh, exploatarea acestor resurse și sper că Comisia va lua măsuri pentru ca uh, problemele diplomatice cu Turcia să nu împiedice exploatarea acestor resurse prețioase. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Wagner. Mulțumesc uh, și eu aș dori să mulțumesc uh, comisarului Oettinger, mereu uh, disponibil pentru a veni aici în fața noastră și a ne informa. O observație sau chiar o obiecțiune. Există o polemică în Europa legată de austeritate și creștere. Pe de o parte austeritate, pe de altă parte creștere. Uh, Uh, domnule Oettinger, în acest sens, portofoliul dumneavoastră este extrem de important și cred că ne găsim pe calea ce bună. Însă acum câteva zile în presa spaniolă a apărut un articol și probabil preluat și în alte medii europene, un articol pe care chiar dumneavoastră l-ați semnat, domnule Oettinger, împreună cu ministrul afacerilor externe german. Acolo ne spuneți ceva despre construcția europeană Uh, prin prisma infrastructurilor energetice, politice energetice, etc. Ei bine, ambii autori articolelor, dintre care dumneavoastră, să păreți uh, foarte puțin preciși. Uh, nu se știe mare lucru. E bine că veniți să ne informați, dar dacă ne informați pe noi, e bine să informați și publicul larg, prin intermediul mass media și ați putea profita de acest gen de tribune într-un mod mai eficace, să vă exprimați poate mai uh, bine, mai mult pentru a ajunge uh, mesajul acolo unde trebuie, adică la cetățeni. Mulțumesc foarte mult! După coordonatori uh, avem alți colegi. Domnul Croisman, pentru un minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. V-ați referit la sprijinul uh, la sprijinul pentru, pentru dialogul tripartit. Grupul nostru politic vă sprijină în totalitate pentru că dacă ne dorim o politică europeană energetică, atunci trebuie să înțelegem ce se întâmplă în Europa, ce trebuie schimbat la acorduri și așa mai departe. Apoi, aș dori să vă întreb, uh, tot timpul discutăm uh, despre energia eoliană și în Germania se vorbește de această legătură nord-sud. Uh, m-ar interesa care este situația legată de o axă est-vest, pentru că există un peisaj energetic foarte diferit, energie nucleară și așa mai departe. Ar fi foarte bine să existe o legătură a tuturor rețelelor pentru a asigura uh, furnizarea de energie. Deci aș dori să știu uh, care este părerea dumneavoastră să luați inițiative din acest punct de vedere? Am putea să economisim foarte multe fonduri uh, în investițiile făcute în infrastructură dacă nu am gândit tot timpul doar pe axa nord-sud. Apoi, în legătură cu orizontul 2050, am citit această propunere și am ajuns la o concluzie. Uh, nu se ține seama, de exemplu, de de evoluțiile democratice. Dacă uh, populația va scădea foarte mult în Europa, acest lucru reprezintă o șansă de scădere a emisiilor de dioxid de, de carbon, deci poate aceasta ar, ar putea fi o rezervă pentru a ne atinge obiectivele, în paralel să accentuăm și și obiectivele pe care le avem uh, în eficiență energetică. Apoi, o altă întrebare, dar că văd că nu mai avem timp, poate vom avea altă dată posibilitatea să vă pun această întrebare. Vă mulțumesc, domnul Roy, la cuvânt. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră. Doresc să vă mulțumesc și pentru faptul că în legătură cu testele de, de rezistență faceți lucrurile uh, Um, așa cum trebuie, indiferent de timpul pentru că necesar. Apoi, o întrebare concretă. Comercializarea cotelor de emisii. V-ați referit pe scurt la această problemă, la acest aspect? Există posibilitatea ca până la urmă Comisia să modifice condițiile comercializării acestor cote? Dumneavoastră v-ați referit la uh, prețuri și doresc să știu dacă Comisia poate interveni apoi. Apoi, Um, consecința, consecința acestor, uh, acestui uh, sistem de comercializare este foarte clară și în Germania. Um, Au, a fost închisă o, o întreprindere siderurgică în urma uh, acestui sistem și aș dori să știu care este poziția Comisiei față de subvențiile acordate acestui sector. Deci cred că nu putem accepta această situație prin care, uh, prin uh, care situațiile, uh, măsurile europene duc la distrugerea unui sector industrial. Și patictă da, să am informație. Eu spăminește... Domnul Balcitis, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru informațiile detaliate pe care ni le-ați dat în legătură cu facilitatea Connecting Europe Colaborarea între fiecare instituție în parte este foarte importantă, dar în acest moment ne aflăm într-o criză economică, nu avem la dispoziție suficiente fonduri resurse, dar am văzut că anumite resurse au fost folosite pentru scopuri politice. Dumneavoastră v-ați referit la o sumă care poate să meargă până la un miliard și jumătate de euro cu cofinanțare. Ce înseamnă acest lucru? Sectorul privat ar trebui să fie implicat în uh, efortul de finanțare. Dar știm foarte bine că nu există graniță pentru capitalul privat și poate să uh, ajungem în situația ca două treimi din, din uh, capitalul finanțat va fi folosit din punct de vedere economic și investitorii vor avea și o influență foarte mare, vor putea influența chiar și decizii politice. Oare nu considerați că există uh, un pericol, nu există riscuri dacă privat, uh, sectorul uh, privat este implicat în crearea unor uh, infrastructuri energetice atât de importante. Ultimul minut, doamna Kolarska-Bobinska. Bardzo dziękuję za przybycie i cieszę się, że pan postrzega Parlament Europejski. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit aici. Îmi pare bine că Considerați că partenerul european este, Parlamentul European este un partener mm, bun de negocieri uh, și discuții cu statele membre. Bineînțeles, uh, în materie de politică energetică, noi suntem un aliat de nădejde. Ne-ați vorbit despre un raport care va fi pregătit în ceea ce privește realizarea obiectivelor pieței comune energetice. Aș dori să știu când va fi publicat respectivul raport și care va fi conținutul său. Va fi oare vorba de un fel de arătare cu degetul uh, sau mai degrabă o revizuire a obiectivelor care încă nu sunt respectate de statele membre. Iată, prima întrebare. A doua, Connecting Europe. Vom discuta la Varșovia acest subiect și vă mulțumesc că veți fi prezent acolo. Însă tot ne doare un lucru. Vrem să știm dacă sumele dedicate politicii de coeziune, sume destinate uh, țărilor mai puțin dezvoltate în Europa nu vor fi cumva amputate. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului comisar. Domnule comisar, aveți șapte minute. Rispondere la toate aceste domande. Prego. Pe mine mă convinge uh, foarte mult programul uh, Connecting Europe. Cred că transportul, tehnologia inteligentă de comunicații și uh, energia sunt importante pentru a ajunge la concepte transfrontaliere. Însă fără un cadru de sprijin european, um, se va merge mai departe cu investiții naționale și se face prea puțin uh, transfrontalier. Um, cea mai importantă întrebare este dacă vom avea un buget care va crește puțin, pentru că și competențele europene au crescut în urma tratatului de la Lisabona sau vom avea un buget redus. Există statele, unele state membre care ne doresc să ne pună la dispoziție doar 0,8% din venitul uh, european brut, Alt, altele vorbesc de un procent puțin mai mare. Noi ne dorim că, că chiar dacă bugetul scade, investițiile în cercetare și infrastructură să uh, mărească, pentru că aceste domenii sunt foarte importante pentru competitivitatea europeană. Raportul referitor la piața internă va fi prezentat în uh, octombrie. Se discută întrebarea dacă pachetul pentru piața internă a fost, a fost pus în, în, uh, în aplicare, dar discuția este mai uh, largă, dacă cadrul uh, pentru subvenții este unul corect și în plus ce trebuie să facem pentru a completa uh, piața internă, pentru a asigura egalitate între toți actorii care sunt activi pe, pe piața internă. Și după cum am spus, vă vom prezenta acest raport în octombrie. Întrebarea Uh, cine trebuie să fie proprietarul uh, rețelelor energetice și cine trebuie să investească în ele? Noi plecăm de la uh, premisa că în următorii uh, 8 ani avem nevoie de o sumă de 150 de miliarde de euro. Bugetul european nu poate pune la dispoziție asemenea, asemenea sumă, nici statele membre nu pot să pună la dispoziție asemenea sumă, deci avem nevoie de investitori privați. Cu toate acestea, avem nevoie de o reglementare foarte clară, avem nevoie de piață internă foarte bine reglement, uh, reglementată. Dacă piața internă funcționează bine și dacă autoritățile de reglementare din fiecare stat membru își îndeplinesc sarcinile, atunci investitorii privați nu vor reprezenta un pericol. Va trebui să stabilim foarte clar care sunt regulile de transfer a uh, energie prin uh, rețele și alte puncte importante. Apoi, întrebarea referitoare la foaia de, de parcurs. Um, prognoza referitoare la consumul de, de energie. Cred că, într-adevăr, nu trebuie să uităm de factorul demografic din acest punct de vedere. Și aș dori să mai spun un lucru aici. În următoarele săptămâni vom auzi un cuvânt uh, magic, creștere creștere. Cu cât vom mai discuta uh, despre creștere, cu atât uh, vom ajunge mai mult în, uh, într-o recesiune. Poate pe durată lungă nu putem crește, nu putem să creștem permanent. Poate nu trebuie să ne dorim să creștem uh, permanent. Poate va trebui să uh, ne îndeplinim sarcinile și fără uh, creștere economică. O, pentru că o societate care uh, Uh, devine tot mai bătrână, care are o populație tot mai redusă, nu poate crește la nesfârșit. Deci, uh, tema consolidării bugetare și tema uh, pieței muncii, investițiile în viitor, în educație, trebuie să fie posibile și fără o creștere de 3-4% pe an. Poate unele state, cum este Polonia, vor crește în continuare, dar alte state care deja au ajuns la un grad de saturație din punctul de vedere al creșterii, ar trebui să fie bucuroase dacă își vor putea susține bugetele uh, sociale fără o creștere economică permanentă. Și apoi, avem un uh, PIB de aproximativ 13.000 de miliarde de euro în Uniunea Europeană cu 27 de state membre și în fiecare an facem datorii de câte 600 de miliarde de euro. Și dacă nu, pur și simplu, dacă nu mai facem aceste datorii, acest lucru înseamnă că suntem într-o recesiune. Pentru că, până acum, dezvoltarea noastră economică a fost finanțată de datorii de 600 de miliarde de euro pe an pe care le-am făcut și în, pe perspectivă, pe termen lung, uh, creșterea noastră uh, economică nu mai poate fi finanțată de uh, Uh, partenerii noștri externi până la urmă. Ori facem acest lucru, ori stăm într-o situație în care vom putea fi șantajați de China, de exemplu. Deci, um, nu putem compara cum situația ce se întâmplă în uh, Ucraina și uh, China. De Ucraina poate nu avem nevoie în mod necesar, dar pe viitor avem nevoie de uh, China. Deci, Cazul uh, aluminului, domnule Broil, este foarte important. Noi discutăm cu toți producătorii de uh, aluminiu din Europa și este vorba aici nu doar de sistemul de uh, uh comercializare a emisiilor de uh, dioxid de carbon. Un punct important uh, este în Germania și uh, prețul curentului. Dacă 50% din costurile tare sunt legate de prețul uh, curentului, uh, curentul este foarte dificil să ai afaceri în domeniul respectiv. Tocmai de aceea, state cum este Germania sau landuri cum este um, Renania de Nord-Vestfalia trebuie să ia o decizie dacă doresc să păstreze aceste sectoare industriale care consumă foarte multă energie. Apoi trebuie să ne gândim și la uh, fenomenul uh, mutării în alte locuri a emisiilor de dioxid de carbon trebuie să ne gândim și la uh, plafonarea eventual a uh, prețurilor de curent, pentru că dacă prețurile vor merge în sus în continuare, atunci nu se va mai uh, produce nici ciment, nici oțel, nici aluminiu, nici uh, hârtie în forma actuală, cel puțin. Deci trebuie să luăm niște uh, decizii, decizii dificile. Uh, știm care sunt uh, diferențele între uh, prețul pentru gaze, pentru curent electric între uh, Germania, Franța și Statele Unite și așa mai departe. Este foarte clar că Statele Unite ale Americii își produc propriul gaz cu costuri de 20%, de, 20% mai reduse față de gazul pe care îl importăm noi din Rusia. Ciprul, relația între Cipru și Turcia, um, o temă foarte interesantă. Noi ne dorim să deschidem capitolul energetic în negocierile de aderare cu Turcia, dar poate această temă energetică va duce la, uh, va fi un uh, catalizator pentru normalizarea relațiilor în această regiune. Într-un an vom ști cât de, cât de mult va costa gazul de acolo, cât de riscantă va fi uh, producția de acolo. Dacă Ciprul va produce gaz natural și dacă acest gaz natural poate fi adus în Europa, se pune întrebarea dacă facem, construim un gazoduct maritim prin uh, Turcia sau uh, un gazoduct uh, prin Turcia. Deci, până la urmă, tema este mult mai largă decât o temă strict uh, energetică și poate avea importanță geostrategică pentru pentru această regiune. Pe data de 6 și 7 iunie, doamna Hams, voi merge în Japonia și voi discuta uh, situația legată de Fukushima. Cred că în continuare în Fukushima există uh, riscuri majore, indiferent de afirmațiile care se fac în legătură cu controlarea situației sau nu. Deci există în continuare un pericol mare uh, vis-a-vis uh, -vis de siguranța oamenilor dintr-o regiune mare. Uh, testele de rezistență. În legătură cu acestea, siguranța este importantă și nu, și nu rapiditatea efectuării acestor uh, teste. Deci, m-am referit la cât de uh, trebuie să vedem uh, dacă centrale nucleare pot face față prăbușirii unui avion pe ele și uh, există anumite, uh, anumiți pași uh, prevăzuți care trebuie făcuți în următoarele luni. Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră în legătură cu uh, eficiența energetică, în legătură cu uh, rețe- rețelele inteligente. Nu mai este vorba de un proces uh, legislativ, ci de stabilirea unor standarde comune împreună cu sectorul uh, energetic. Sperăm că vom ajunge în acest an la stabilirea unor uh, standarde standarde uh, comună În legătură cu ILOC, din punctul de vedere al unor uh, activiști de mediu, am făcut uh, prea puțin. În comisie există și alți uh, col- colegi uh, care au alte competențe. Noi sperăm ca în patru luni să vă prezentăm o propunere și, deși vom avea întârziere, totuși vă vom putea uh, prezenta această propunere. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar, și îmi pare rău că a trebuit să vă întrerupt, însă am întârziat foarte mult. Doamna președintă, mulțumește interpreților pentru timpul suplimentar acordat. Ne uh, revedem la ora 15 cu domnul comisar Tajani.